So, uh, good afternoon, dear colleagues. Dragi colegi, dragi colegi, uh, bună ziua și bine ați venit la reuniunea noastră de astăzi. Dacă nimeni nu are nimic de obiectat, proiectul de ordine de zi poate fi considerat ca fiind adoptat. Văd că nimeni nu are nimic de obiectat, deci considerăm ca fiind adoptat. Aș dori să urez bun venit unui nou coleg în grupul nostru, îl înlocuiește pe domnul Duncan E vorba de domnul Rupert Matthews din partea grupului ECR. Încă n-a sosit, dar poate că va fi aici în cursul zilei de mâine. Asta spre informarea dumneavoastră. Acum uh, vreau să vă reamintesc uh, de un număr de reuniuni comune cu alte reuniuni. Uh, săptămâna asta, miercuri, dimineață, în primul rând, un schimb de opinie în legătură cu coordona- Centrul de Coordonare a Reacției de Urgență în comun, reuniune comună cu DEVE, apoi schimb de opinii privitor la produsele din tutun și trasabilitatea lor, reuniune comună cu Comisia Cont și încă una, tot cu Cont, o prezentare a unui raport special al Curții de Conturi, mecanismul de protecție civilă, deci dezbateri interesante și v-aș ruga să participați deși știu că deja practic vacanța a sosit, însă, în al treilea rând acum, am o veste bună pentru luna august, uh, și anume că pe 30 august, după amiază, reuniunea noastră uh, din rezervă, era rezervă așa cum este anulată. Deci vom începe pe 31 august, joi dimineața și va, va avea loc un vot în legătură cu un aviz pentru buget, amendamente uh, pentru buget. Apoi aveți în dosar uh, un raport uh, al vizitei unei delegații a Comisiei noastre la Agenția Europeană pentru Medicamente, EMA, la Londra. Apoi echipa noastră de la secretariat, domnul Hans Christian și expres național ne va părăsi pe 31 iulie și uh, va fi angajat la Ministerul Austriac al Mediului. Mulțumesc în numele Comisiei noastre pentru toată munca sa în ultimii trei ani și vreau uh, toate cele bune, succes. Haideți să-l și aplaudăm și vă mulțumim frumos. Cât despre să avem interpretare în 20 de limbi oficiale și ca de obicei <coughs> dosarul reuniunii este la dispoziție electronic uh, și reuniunea noastră de asemenea este transmisă pe internet în direct și vă întreb și în legătură cu reuniunile, procesele verbale ale reuniunilor din 8 iunie, dacă nimeni nu are nimic de obiectat, până la sfârșitul reuniunii se vor considera ca fiind adoptate. Iar acum uh, trecem la primul punct, este dezbătut astăzi, bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018. Toate secțiunile. E vorba de un proiect de aviz uh, de care m-am ocupat uh, chiar eu, uh, coordonatorii m-au numit în această funcție, deci dați-mi voi să spun câteva cuvinte în legătură cu acest dosar pe data de 30 mai, Comisia a propus proiectul de buget pentru la anul, uh, punctele de concentrare, mm, locuri de muncă, investiții, migrație, securitate. Uh, în general s-a alineat proiectul de buget la sumele propuse în cadrul financiar multianual pentru 2020, modificat la revizuirea la jumătatea mandatului, adoptat uh, chiar în acest an. Mm, gândindu-ne la Brexit, știm că comisarul Ettinger a subliniat că Proiectul de buget pentru 2018 poate fi ultimul uh, cu 28 de state membre. În proiectul meu de aviz uh, vreau să subliniez că trebuie să facem toate eforturile ca să ajungem la obiectivul de 20% pentru fonduri care au legătură cu clima, pentru că doar 19,5% din uh, creditele de angajament totale din proiectul de buget pe 2018 sunt legate de climă și cu bugetul de ora actuală se va ajunge doar la 18,8% în perioada CFM. Dacă, sigur, se mențin tendințele bugetare actuale și uh, doresc să se aloce um, resurse suficiente pentru protecția biodiversității, de asemenea, uh, declar că sunt dezamăgită de reducerea uh, personalului în agenții uh, sub mandatul EMI indicate pentru trei posturi pentru E ca 2 posturi, C 2 posturi, EFSA 4, m 5. Așadar, a spus că nu sunt de acord cu aceste reduceri care ar putea avea un impact negativ asupra muncii agențiilor, pe când sarcinile și misiunile lor sunt uh, într-un volum crescând. Aceste agenții trebuie să se bucure de resurse financiare și umane suficiente și mă gândesc să uh, depun amendamente în acest sens. Și, în final, vreau să reamintesc faptul că proiectele pilot și acțiunile pregătitoare ar trebui să dispună de o finanțare suficientă de-a lungul întregului lor ciclu de viață, astfel încât să își poată atinge întregul potențial. Și în legătură cu proiectul, proiectele pilot și acțiunile pregătitoare, dați-mi voi să vă reamintesc că dacă propunerea de patru proiect, uh, patru proiecte pilot și acțiuni pregătitoare pe care le-am uh, trimis Comisiei spre preevaluare uh, va deveni parte a bugetului și va, va primi unde verde, atunci uh, trebuie ca înainte de 12 iulie să intervină și modificările bugetare respective. Um, doar la sfârșitul lunii iulie va fi gata noua versiune, poate între 20 și 24 iulie, deci după termenul pentru depunerea amendamentelor, în vederea săptămânii turcoaz și paude de vară și cum am convenit în martie, am uh, convenit să uh, depun amendamente bugetare pentru toate punctele aflate sub mandat ENVI pentru care uh, uh, se vor uh, propune reduceri. Ca acolo unde ei produc reduceri, noi depunem amendamente ca să se revină la sumele inițiale din primul proiect de buget. E o chestiune de principiu. Asta a fost așa câteva cuvinte despre proiectul meu de aviz. Acum, dacă doriți să luați cuvântul, vă invit să o faceți, să spuneți ce părere aveți despre intențiile mele. Începem cu doamna Kadenbach însă este raportarea din partea socialiștilor. Vă rog, doamnă. Mulțumesc, doamnă președinte, și aș vrea să vă mulțumesc pentru un bun proiect de aviz care reflectă majoritatea preocupărilor noastre. Mai ales mă mulțumește faptul că ați subliniat problema agențiilor, un volum sporit de muncă, o muncă bună, dar uh, le se reduce personalul. Și vreau să menționez că reducerile din ultimii ani au inclus și personal care uh, muncea la misiuni uh, finanțate de la buget și asta fără să țină seama de volumul de muncă. Asta nu este uh, regulă și vreau să mă refer și la impactul Brexitului asupra EMA, care are sediul la uh, Londra, EMA se va confrunta cu un volum suplimentar și nevoi bugetare în 2018 ca o consecință a deciziei Regatului Unit de a se retrage din Uniunea Europeană. Deci aici nu sunt neapărat de acord cu dumneavoastră. Vreau să clarificăm lucrurile. Nu vreau să subminez uh, uh, acordul politico-financiar care se negociază între UE27 și Regatul Unit, ci e vorba de o nevoie imediată de uh, de staff suplimentar și resurse pentru EMA, ca, pentru că are deja cum se confruntă cu uh, un volum suplimentar de muncă. Și am dorit foarte mult, aș fi dorit să spun că noi așteptăm cu dragă inimă EMA la Viena, dar nu face parte din uh, raportul meu. Mulțumim, doamnă Cadebach, doamna Gerling de la ECR, nu e aici, de la ALDE, vrea dorește, dorește cineva să ia cuvântul, doamna Iatenmachi, nu e aici de la GUE, Flanagan nu e aici. Atunci Bas Haut. Să vedem ce are de spus domnul Eichhout. Mulțumesc. Cred că unii deja sunt cumva în vacanță. Vreau să vă mulțumesc oricum pentru raport. Cred că ce spune dumneavoastră, sublinind uh, cele 20% pentru finanțarea uh, climei, și referirea la agenții și scăderea de la live. Da, putem susține toate acestea. Lucrăm la câteva amendamente, dar vor fi pe linie cu ce ați făcut și dumneavoastră. Subliniem mai mult uh, cele legate de faptul că suntem în pericol de a nu obține cele 20%. EFSI, de exemplu, nu trebuie să uh, afecteze climatul. Vom propune probabil trei amendamente, de altfel vă susținem pe deplin. Amendamentele noastre sunt pe linie cu uh, atitudinea dumneavoastră. Uh, iată, este aici comisia, așa că profit de ocazie. Aș avea două întrebări pentru comisie, și anume, dacă vedem acum, uh, iată, și Curtea de Conturi era îngrijorată în legătură cu faptul că clima nu se pune în prim plan tuturor acțiunilor și nu vom obține cele 2%. Calculele ne arată că dacă vrem să obținem 20%, asta înseamnă că în următorii ani finanțarea pentru climă trebuie să fie chiar la 22% ca să atingem din nou media și vreau să știu ce intenționează Comisia ca să se asigure că asta se va și întâmpla. Și în al doilea rând, am întrebare în legătură cu această eh, scădere a eh, cheltuielor pentru programul live. De unde vine? De, de, de unde provine? Că mă îngrijorează. Întotdeauna Life a fost un program foarte eficient. Deci, de unde această scădere? Întreb eh, comisia. Poate mă poate lămuri. În fine, e vorba de doar două întrebări pentru comisie, în rest vă acordăm susținerea de plină. Vom propune amendamentele despre care am vorbit. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Eichhout. Acum, din partea FDD, domnul Pedicini. Noi aici. Da, Dornanu. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumim și pentru raportul dumneavoastră. Putem saluta faptul că angajamentele uh, pentru climă se apropie de 20%, însă este esențial să se partajeze eforturile de către toate statele membre și nu doar de contribuabilii neți. Într-adevăr, fiecare stat membru Uh, are să se confrunte cu problema legată de climă și trebuie să se, să se și implice financiar. Dincolo de cifra de 8% din creditele de angajament în favoarea biodiversității, trebuie să susținem lupta reală contra factorilor care amenință biodiversitatea. De exemplu, utilizarea masivă pesticidelor chimice, mai ales neonicotinoidele, produse care sunt impuse agricultorilor de către politica agricolă comună sau scandalul monopolurilor, monopolului în domeniul semințelor. Uh, Sporirile bugetare nu vor regla aceste probleme. Apoi, creșterea cu 29 de milioane de euro de credite de angajament pentru programul LIFE are loc în contextul pierderii programate a contribuției nete a Regatului Unit la bugetul Uniunii ca urmare a Brexitului. Și acest tip de sporire dacă e motivat de intenții lăudabile, va implica mai devreme sau mai târziu o creștere a contribuțiilor celorlalte state membre. În ce privește cheltuielile pentru sănătate, considerațiile bugetare nu folosesc la nimic dacă Uniunea Europeană nu va adopta un regulament ambițios, de exemplu, în ce privește perturbatorii endocrini sau glifozatul fel, acțiunea pentru sănătate va fi în van atâta timp cât Uniunea Europeană va apăra modele cum e cel al rețelelor europene al transporturilor care au efect asupra degradării calității aerului și deci asupra sănătății. În plus, reamintesc că cifra de 0,04% din proiectul de buget 2018 în favoarea sănătății nu uh, trebuie să ne uimească pentru că protecția și îmbunătățirea sănătății umane sunt competențele Uniunii care vizează doar să susțină, să coordoneze sau să completeze acțiunea statelor membre. Acestea au majoritatea prerogativelor aici, uh, spune articolul 6 al TFU. Apoi, ar trebui precizat că sporirea de mai mult de 7% a creditelor de angajament pentru mecanismul de protecție civilă al Uniunii răspunde unor urgențe, cum ar fi cu tremure, inundații sau incendii, uh, apoi urgențe, cum ar fi legate de poluarea marină. Sigur că voi menționa toate aceste remarci în amendamentele pe care le voi depune. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Uh, I've Mulțumesc, doamna Girling, se pare că a sosit. Așadar, este raportare pentru ECR uh, la buget. Uh, îi dau cuvântul, doamnei Gerling, vă rog. Thank you. Thank you, Madam Chairman. Doamna președinte, dați-mi voie să profit și eu de ocazie, având în vedere că persoana de uh, legătură pentru grupul nostru trebuie să atragă tuturor atenția în legătură cu bugetul și în acest sens vă voi transmite textul unui amendament prin care se solicită ca bugetul pentru personal de la ECA, de la agenția ECA, să fie menținut așa cum a fost convenit în limitele pentru 2017. Este un lucru foarte concret și aș dori să atrag atenția tuturor membrilor asupra acestui fapt. Mulțumesc. Acum mă adresez colegilor din comisie dacă dorește cineva să intervină pe chestiuni bugetare, așa anume. Dacă nu, o să rog pe reprezentanții comisiei să intervină, să ne spună ce părere au, vă rog. Mulțumesc. Deci, din partea Digi Sante, dați-mi voie să fac două comentarii. În primul rând, în ceea ce privește ieșirea în Marea Britanie, adevărat că uh, avem uh, un proiect de buget care ia în calcul ieșirea Marii Britanii, deci un Brexit, și așteptăm din partea Comisiei să vină cu un proiect de buget rectificativ care să compenseze, practic, costurile care vor fi suportate de către Agenția Europeană a Medicamentului EMA. În ceea ce privește uh, rectificarea bugetară după reducerile Consiliului, cred că vă bucurați foarte tare și ne bucurăm și noi să auzim că ne veți rectifica bugetul. Mulțumesc! Mai Și cineva să intervină? Vă rog! Mulțumesc, sunt Eric Lausan de la Secretariatul General Comisiei. Am luat uh, cuvântul într-un moment absolut penibil, pentru că, deși avem o grămadă de colegi, uh, niciunul dintre cei care sunt de față nu sunt în stare să răspundă la întrebări legate de climă și programul live. Înțeleg că se, sunt în drum spre sala de ședințe. Eu aș propune de aceea, cu bunăvoința dumneavoastră, să revenim asupra acestor întrebări în cursul după amiezei. Încă o dată vă rog să mă iertați, că vă importunez cu astfel de solicitări. Să știți că ne interesează răspunsul oricum, însă dacă dezbaterea se încheie, nu cred că mai putem reveni la asupra ei. Însă, cu siguranță, putem primi un răspuns din partea Comisiei referitoare la aceste întrebări, pentru că, într-adevăr, e un subiect important. Și vrem să înțelegem de unde au apărut acele reduceri bugetare. Bun, atunci nu rămâne decât să vă mulțumesc pentru observații și pentru sprijin. Mă bucur foarte tare că există un sprijin extins, înseamnă că ne facem treaba bine, e rezonabil tot ceea ce ați zis și aveți timp să le puneți amendamente, așa încât încurajez persoanele de contact pe care le avem la nivel de agenții să vină cu um, amendamente referitoare la reducerea de buget pentru personal și reducerile, uh, reducerea de buget pentru agenții în general. De aceea dați-mi voie să vă reamintesc, cum vă spuneam și la început, că 12 iulie este, la ora 11 este termenul final pentru depunerea amendamentelor și, cum vă spuneam, uh, așteptăm din partea Consiliului să vină cu reducerea la sfârșitul acestei luni între 20 și 24 iulie și dacă așa se va întâmpla, atunci, dacă vor exista aceste reduceri, atunci uh, vor fi depuse amendamente astfel încât uh, să fie reinstalate în buget aceste linii bugetare și vom vota în Comisia de Mediu pe acest aviz în data de 31 august, în cursul dimineții. Este de prima zi de lucru după concediu. Mulțumesc! Și acum o să încerc să obțin răspunsuri din partea comisiei propun să mergem mai departe la următorul uh, subiect. E vorba de un schimb de opinii cu domnul Gert Danset. Bun venit, domnule Danset! Bineînțeles, îl cunoașteți pe domnul, este director executiv al ECA, Agenția Europeană pentru Substanțe Chimice. Este un schimb de opinii anual care face parte din dialogul periodic între agenție și Parlamentul European. Cred că vom avea ocazia să dezbatem programul de lucru și în special obiectivele strategice, asta până în 2000. 18, care includ maximizarea disponibilității de informații de calitate pentru a permite o producție în condiții de siguranță și o utilizare în condiții de siguranță a substanțelor chimice, de asemenea o cooperare cu uh, Comisia pentru a identifica substanțele periculoase, de asemenea cum să atacăm noile probleme cu maximă eficiență și în același timp să ne adaptăm adaptăm la toate constrângerile existente în materie de resurse. Referitor acum la legislația în materie și răspunderea agenției, cred că raportul dumneavoastră referitor la modul în care evoluează executarea bugetară și uh, aplicarea până la urmă a regulamentului REACH, a altor programe, spuneam vor crea ocazia să dezbatem acest subiect în contextul proiectului de buget pe 2018 pentru agenția ECA. Știu că vă autofinanțați, cel puțin în parte, motiv pentru care depinde, sigur, de cotizațiile pe care le plătesc agenții economice. Acum depinde să vedem ce subvenții primiți pentru acoperirea cheltuielor. Și vă spuneam în prezentarea pe care am făcut-o pe buget, că noi ne propunem, adică există propunerea, pardon, există propunerea de reducere cu două posturi a schemei de personal, în sensul că nu se prevede nimic, niciun fel, angajarea niciunui specialist pe probleme de perturbatori endocrini și există în același timp și o reducere a creditelor de finanțare, dar reducerea este mai mare și asta din cauză de sancțiuni, pentru că există o executare bugetară în 2016 insuficientă, cel puțin uh, asta mi s-a spus mie, cred de aceea că avem, hară domnului, uh, destule subiecte de dezbătut, toate interesante, așa încât ce mai încoace și încolo vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Referitor la subiectele pe care le-ați menționat, sper să revin și să pot răspunde, însă am pregătit și o prezentare pentru dumneavoastră și aș vrea să-i dau uh, citire și anume acest lucru acoperă cel puțin parțial elementele pe care le-ați semnalat uh, dumneavoastră așa încât, doamnă președinte, domnule vicepreședinte, distinși membri ai comisiei, îmi face o deosebită plăcere să vă fiu alături și să uh, mă pot adresa dumneavoastră. Nu se întâmplă foarte des și, după cum știți, mă apropii de finalul mandatului meu de 10 ani în funcție. Propun de aceea să cugetăm pe marginea acestor 10 ani, să vedem ce mi-au adus mie personal, dar ce au adus și Uniunii Europene. Aștept uh, cu drag opinia dumneavoastră și să răspund la întrebări Când avem abordare retrospectivă, viața ne mai face și surprinde și din când în când avem impresia că tot, a trecut o viață de când cine știe ce s-a întâmplat. Cam așa s-a și pentru mine momentul. Um, acum 10 ani, practic, în 2007, aș vrea să vă reamintesc câteva dintre punctele esențiale. Ce s-a întâmplat atunci? Bulgaria și România deveneau membre ale UE și uh, alte nouă state membre intrau în zona Schengen. Uh, în același timp, Comitetul Interguvernamental pe Schimbări Climatice afirma clar că intervenția antropologică este cauza încălzirii globale și primele si, aproape primele semne ale uh, crizei financiare mondiale odată cu prăbușirea Lehman Brothers și a uh, uh, faptului că BNP Paribas bloca retragerea de fonduri. La momentul respectiv, împreună cu 10 colegi, am început să creăm o nouă agenție în centrul Helsinkiului, ECA, E, au fost zile de început, zile de pionerat extrem de uh, incitante. Ne pregăteam pentru intrarea în vigoare a lui Rich în 2008 și de aceea eram cu toții stimulați de dificultățile care le făceam față, mai ales că le permiteam companiilor să înregistreze în avans substanțele chimice înainte de termenul din decembrie 2008. Zeci de mii de companii au făcut acest lucru și au înregistrat astfel de substanțe, de 10 ori mai mult decât ne-am fi așteptat. Aceia dintre dumneavoastră care au uh, văzut aceste lucruri, care aduc aminte început, uh, și-am amintesc că și Iureșul pe care l-am trăit atunci. Să vă spun cum au stat lucrurile pentru mine atunci. Am început să lucrez în ianuarie 2007 și eram director interimar executiv al agenției, după care am fost numit în decembrie să țin locul pentru un prim mandat, să mi-asum această funcție pentru un prim mandat. Probabil că vă amintiți că nu a fost foarte bine primită numirea mea, pentru că eram funcționar al comisiei, care făceam parte din uh, unitatea care se ocupa de legi, la DG Enterprise și mai mulți uh, Uh, colegi se gândeau că o să fiu prea orientat pe poziția comisiei. Să știți că mi-a fost foarte greu la prima audiere în Parlament și am înțeles temele dumneavoastră și am înțeles în egală măsură că dacă vroiam să justific încrederea care mi-a fost acordată, trebuia să trec dincolo de area mea de expertiză și mai ales trebuia să iau în calcul pe toți cei care sprijineau și toți factorii implicați mi-am asumat această provocare și am demonstrat că, indiferent ce origine avem și de unde venim, dacă avem uh, competențe, totul este posibil până la urmă. În momentul în care te ocupi de astfel de agenție atât de importantă, îți dai seama că pragmatismul, transparența, smerenia și cinstea sunt esențiale, împreună cu o bună înțelegere că nu poți de unul singur să reușești. În cazul ECA, ne doream foarte tare și era nevoie să lucrăm împreună. Dacă nu vom lucra împreună cu companiile, dacă statele membre nu își pun la dispoziție experții, dacă autoritățile de punere în aplicare nu intervin și ele și dacă nu se vine la o poziție comună, dacă nu există implicarea tuturor factorilor pentru a combate dificultățile, dacă nu există un angajament al personalului nostru, nu ne-am mai permite să avem așa un elan și un asemenea aplomb. Așa încât în acest moment dați-mi voie să uh, mă refer la Finlanda și Helsinki, care găzduiesc agenția și care oferă un sprijin neprețuit pentru uh, uh, demarajul nostru extraordinar într-o clădire care a fost foarte bine făcută, cu un acord foarte bine semnat, cu un statut juridic pentru toți angajații și chiar și o școală europeană bine pregătită. Ei bine, au reprezentat și reprinsă în continuare niște gaze extraordinare. Uh, vă sunt profund recunoscător că mi-am putut juca rolul de prim rang în cadrul ECA, astfel încât ECA să devină o organizație extrem de importantă. Practic, uh, uh, sunt pregătit să las acum moștenire valorile mele și în același timp um, să-mi continui angajamentul față de bunăstarea tuturor. Se va prelua astfel o agenție cu un personal cât se poate de motivat, care și-a dat angajamentul să protejeze sănătatea umană și mediul și care să poată să accepte această provocare. ECA, într-adevăr, s-a zbătut întotdeauna în sprijinul companiilor, dar și pentru cetățeni, mai ales cei care au niște sarcini extraordinare în ceea ce privește regulamentul REACH și nu numai. Acești 10 ani au produs schimbări majore în viața mea, nu doar că m-au uh, testat la maxim toate felurile cu putință, însă, în egală măsură, mi-au permis și nu au permis să facem ceea ce ne doream, și anume să schimbăm ceva Uh, oricine intră în viața publică, din câte știu eu, orică este ca funcționar public sau politician, vrea să schimbe în bine viețile, viața sa și a concetățenilor. Iar această legislație revoluționară și Consiliul de Conducere al ECA mi-au dat această șansă extraordinară. Însă, munca ECA nu se va încheia odată cu plecarea mea. Peste doar câteva luni de zile, altcineva se va prezenta și îmi va locul, așa cum am făcut și eu în urmă cu 10 ani, și nădăjduiesc că, veți sprijini numirea lor în calitate de director executiv. Indiferent despre cine va fi vorba, că e bărbat, că e femeie, să știți că o să aibă nevoie de sprijinul dumneavoastră. Noul director executiv se va confrunta cu multe dificultăți, unele mai vechi, altele mai noi. O mare dificultate este să aibă banii necesari și personal necesar pentru a-și face treaba cum trebuie. Fiecare organizație se confruntă cu aceeași problemă însă ECA se confruntă cu cele mai multe probleme, mai ales cu um, o scădere a resurselor. Am avut o astfel de experiență a cererii uh, care a scăzut um, mai ales când am aflat în China uh, recent. Chinezii vor să respecte regulamentul REACH uh, practic se zbață ajungă la o protecție umană sporită și um, E în interesul Europei să-i uh, tragem de mână că să-și respecte angajamentele, pentru că dacă avem produse sigure din China, ne va fi bine tuturor. Succesorul meu va avea nevoie de sprijinul dumneavoastră pentru a rezolva problema resurselor. Europa are un volum de uh, experiență extraordinar și în același timp trebuie să cerem agenției să facă eforturi mai mari. Trebuie însă să se ne asigurăm că au și angajații și au și bugetul necesar. Dați-mi voie să vă lansez o provocare de ce au nevoie instituțiile de un asemenea nivel de a-și controla personalul din agenții, mai ales cei care uh, percep cotizații și care pot să se autofinanțeze? Până la urmă, ce riscuri încercați să controlați și merită o stăneala uh, să te apuci acum să uh, te uh, ceri tot timpul cu comisia, câți agenți temporari, câți angajați să fie. În, ultim, în urma experiențelor din ultimii 10 ani, Cred că ar trebui ca cei care au reușit să se maturizeze, să aibă latitudinea de a-și aproba singur bugetul așa cum crede de cuvință și, bineînțeles, trebuie să-i trageți la răspundere, uh, să vedeți dacă și-au atins obiectivele. Practic, este nevoie să, dacă s-au dat bani, să fie și valoare practic este vorba de verificarea calității datelor care vin din partea companiilor. REACH a venit cu solicitări masive asupra companiilor în legătură cu substanțele pe care le folosesc și pe care le comercializează. Și e corect să spunem că nu întotdeauna calitatea datelor este extraordinară. Există tot felul de ocazii de îmbunătățire a acestei calități, dar dacă aceste date nu sunt conforme, acest lucru ne afectează capacitatea de a afecta substanțele periculoase și de a le gestiona cum trebuie. Datele neconforme și gestionarea acestora reprezintă o perpetuă provocare. Acesta este motivul pentru care am insistat pentru această abordare tip colaborativ, în care toți participanții într-un sector își asumă răspunderea de a-și actualiza dosarele pentru a corespunde standardelor, pentru o bună revizuire a treia provocare care se va confrunta succesorul meu o cunoașteți prea bine. Obținerea de informații în legătură cu substanțele atipice, cum sunt perturbatorii endocrini, polimerii și nanomateriale. Încă ne așteaptă multă treabă în legătură cu aceste uh, substanțe și avem nevoie de date fiabile care să ne permită să ne pronunțăm în legătură cu riscul pe care îl prezintă pentru oameni și mediul înconjurător. Um, companiile sunt așa de dovadă de miopie în sensul că nu sunt suficient de motivate să intervină. Va veni și ziua, și sperăm că nu e prea departe această zi, când Comisia va avea curajul să închidă această, să elimine această lacună și în același timp vor putea fi provocate o serie de companii. Sper, sincer, că nu știu, veți putea să vă faceți timp să vă uitați la observatorul, Nana, observatorul pe care l-am lansat pe 4 iunie. Este un nou început și în același timp se reunesc materiale din tot felul de surse și se oferă o bază obiectivă de informații referitor la astfel de aspecte. Conținutul observatorului va crește în timp și sper uh, ca să se ajungă la o contribuție importantă în legătură cu această dezbatere privind aceste nanosubstanțe și folosirea lor în scop bun sau nu. În egală măsură vă spun care sunt și șansele pentru succesorul meu. Eu sunt foarte optimist în ceea ce privește utilizarea acestor substanțe chimice. Mi se pare că ne îndreptăm cu toții în această direcție. Până la urmă, țintele globale de durabilitate pentru 2030 un mediu lipsit de toxicitate, o creștere a afacerilor, investiții etice și în același timp uh, schimbările climatice și nu numai combaterea polorii cu plastic, a cursurilor de apă, a mărilor, toate acestea necesită o mai bună înțelegere a produselor și o reducere la expunerea la substanțe care adăunează oamenilor și mediului. Consumatorii cer produse mai sigure, produse mai corecte, care să îi recompenseze așa cum se cuvine pe cei care le produc și care să nu aibă efecte negative. Când legiuitorii sau proprietarii afacerilor uh, până la urmă își vor da mâna, rezultatul nu poate fi decât unul bun. Prima mare posibilitate este ca aceste date care reiesc din REACH să vină în sprijinul acestor evoluții uh, recent am reușit această Uh, descărcare de date pentru cercetători și sperăm că vom reuși mai mult pe viitor. Practic, este vorba despre niște algoritmi interesanți, iar datele acestea pot foarte bine să sprijine multe dintre aceste aspirații în materie de politici împreună cu alte inițiative legislative, lucru care se poate realiza dacă vom exploata investițiile pe care le-am făcut cu toții, ca să nu mai zic de miliardul de euro pe care deja l-am cheltuit în ultimii 10 ani, 60% a fost plătit până la urmă de către companii. Practic, trebuie să sprijinim această competitivitate în sensul că trebuie să asigurăm un acces facil companiilor astfel încât uh, substanțele chimice să fie mai sigure și în același timp să le uh, permitem și să folosească aceste substanțe chimice, de pildă, oferindu-le cel mai rapid sprijin referitor la substanțele uh, care se referă la gestionarea riscurilor, astfel încât companiile novatoare să poată să pună la punct soluții alternative și să câștige un avantaj pe piață. Și în încheiere, doamna președinte, domnilor și domnilor vicepreședinți, membri, distinși membri comisiei, mulțumesc acestei comisii pentru sprijin, pentru sfaturile foarte bune și în același timp uh, sper, sper că v-am convins că sunt omul potrivit la locul potrivit și, în egală măsură, vreau să transmit aprecierea mea pentru munca depusă de către parlamentarii de legătură, Satu Hasi înainte și Julie Girling în acest moment, care au dat dovadă de o înțelegere exemplară. Practic, am început împreună să identificăm o misiune, o viziune și un set de valori care să corespundă valorilor celor de la ECA și ale uh, actorilor implicați. Dați-mi voi să vă reamintesc ce viziune avem. Noi ne propunem să devenim principala autoritate de reglementare în legătură cu siguranța substanțelor chimice. Probabil că vă gândiți că am exagerat cu optimismul, dar personal chiar cred că vom realiza acest obiectiv în termen de 10 ani. Așa încât, practic, Vreau să vă reamintesc că e ca și atins scopul și cu această ocazie și dumneavoastră vă mulțumesc toate cele bune și în același timp aștept întrebările noastre. Thank you very much. Uh, vă mulțumim, domnule director. Colegii doresc acum să aibă un dialog cu dumneavoastră. Am mai mulți uh, deputați înscriși la cuvânt, dar mai întâi dau cuvântul doamnei Gerling, persoana de contact pentru agenția dumneavoastră în uh, comisia noastră. Vă rog. Mulțumesc. Vă mulțumesc, mulțumesc foarte mult, Gert, pentru acest discurs, care a fost puțin deosebit decât uh, tonul uh, cu care ne-am obișnuit. Aș dori să fac câteva observații, poate mai largi decât de obicei. Întâi, știu că recent ai fost mai ales în China. Um, ai putea să ne spui câteva cuvinte în legătură cu situația um, uh, regulamentului REACH la nivel global și modul în care este văzută reglementarea în acest domeniu la nivel global, pentru că unii ar spune că RICI este oarecum în concurență cu regimul care vizui din Statele Unite. Și având în vedere venirea puterea domnului Trump, care nu spune multe despre uh, substanțele chimice, vorbește mai mult despre schimbările climatice, dar, din câte am înțeles eu, sunt probleme și cu reglementarea uh, substanțelor chimice și se, există întrebări în legătură cu robustețea noului sistem TOSCA. Și aș dori să știu uh, care este punctul de vedere al restului lumii, mai ales al Chinei în legătură cu acesta. Știu că americanii doreau uh, să facă presiune asupra chinezilor să adopte un tip de reglementare stil tosca. În al doilea rând, aș avea o întrebare în legătură cu termenul la anul în 2018 pentru IMM-uri. Știu că acesta a fost o preocupare uh, a agenției în ultimii ani și anume să simplifice viața IMM-urilor. Ne pare rău că ne părăsește acum uh, câteva luni înainte de termen și aș dori să știu dacă ai idei în legătură cu modul în care acest termen pentru IMM-uri va fi respectat. Vom asculta mai întâi alte întrebări și intervenții din sală, mai întâi domnul Poț. Mulțumesc, domnul președinte. Ce aș putea spune? Cred că ECA nu va mai fi aceeași agenție după ce um, veți încheia mandatul. Am, bineînțeles, um, câteva lucruri de pus în discuție, așa cum vă așteptați probabil din partea mea. Întâi, când vine vorba de modul în care produsele chimice, biocidele și astfel de substanțe sunt evaluate în Uniunea Europeană, eu sunt de părere că există încă anumite viduri în uh, proceduri. De exemplu, când evaluăm uh, cât de periculoase sunt anumite pesticide sau biocide, uneori omitem efectele secundare ale acestor substanțe chimice. Am un exemplu care e substanța mea preferată, să spunem, glifosatul. V-ați așteptat probabil să-l menționez, care, după cum știți, a fost uh, promovat ca fiind antibiotic. După, din, după părerea mea, nu e niciun, nicio șansă să se evalueze acest efect în uh, legislația noastră. Adevărul este că răspândim un antibiotic în, uh, pe câmpuri, dar nu se consideră acest efect secundar care poate fi periculos, poate avea, aspect, uh, poate avea consecințe asupra sănătății și asupra rezistenței antimicrobiene. Aceasta este prima întrebare. A doua este mai largă și um, o pun din perspectiva experienței dumneavoastră de 10 ani. Aș dori să știu care este părerea dumneavoastră personală. Cât de departe trebuie să mergem sau nu în procesele noastre de evaluare ale legislației în urma documentelor Monsanto, publicării documentelor Monsanto. În ce măsură putem fi influențați de marile companii și în ce măsură acest uh, uh, pericol trebuie să fie luat în serios în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc, domnule Poț. Are cuvântul acum domnul Florence. Mulțumesc foarte mult, domnule Gerdansen. Aș fi vrut uh, astăzi nu neapărat să mă pronunț pe acest subiect, ci mai degrabă vroiam să vă reamintesc dumneavoastră încă o dată că în urmă cu mulți ani de zile, la vremea respectivă eram președinte al Comisiei de Mediu, am uh, lucrat împreună pe pachetul REACH, erau uh, uh, un pachet așa de vreo mie de pagini și la momentul respectiv, când a început dezbaterea și v-am văzut, ne-am întrebat cu toții când ați apărut, aul, doamnă, chiar poate acest om să conducă acest demers, să piloteze cum ar veni acest avion. Și am avut uh, o grămadă de amendamente, vreo 20 de seturi de amendamente și nu, nu, nu mi-aduc aminte să fie existat vreodată în istoria menirii așa ceva și ne întrebam cum de rezistați uh, la o astfel de, astfel de demers. Știți că vin dintr-o țară unde industria, har domnului, este foarte bine dezvoltată, lumea vremea respectivă se prăbușise deja, la vremea respectivă um, eu personal eram reprezentantul industriei chimice, rezultatul demersurilor noastre arată că astăzi avem, uh, am ajuns să cunoaștem mii și mii de produse chimice și, practic, uh, sunt maxim 30-40 de produse care pun probleme, așa încât nu mi-aș permite eu acum să mă apuc să evaluez aceste 30-40 de produse problematice, dar la vremea respectivă ăsta era scopul nostru să identificăm aceste substanțe periculoase și până la urmă asta am reușit, am zis trebuie să dispară aceste substanțe periculoase, nici nu se punea problema. Domnule Danțet, dumneavoastră ați fost pentru mine um, um, pur și simplu o întâmplare fericită. Mi-ați purtat noroc pentru că la începutul anului noi am uh, cerut ajutorul dumneavoastră și nu știam în ce mod se pot realiza aceste lucruri și practic uh, nu știam nici cum să mobilizăm aceste uh, IMM-uri. Uh, Uh, IMM-uri care până la urmă au fost și de folos, adică există și uh, câte unii care creează punți, dar niciodată nu mai trec respectivele punți, dar doar să strângă uh, experiență. Ați creat aceste punți și în același timp ați reușit să, să-i aduceți alături pe mari agenții economici industriali, IMM-urile și mi se pare că ați avut o contribuție foarte bună. Dați-mi să fac o glumă, dacă se poate, domnule Danset, în momentul în care clona, să spune, pe dacă s-ar permite clonarea pentru funcționari, să știți că, nu știu, dumneavoastră, cred că sunteți un model care ar fi foarte greu de clonat. Thank you very much. Mulțumim. Are cuvântul acum doamna Dornanu. Pardon, merci. E rândul meu? Da, mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule director. Prima mea întrebare se referă la aplicarea regulamentului REACH și complexitatea procedurilor de evaluare a riscurilor de către întreprinderi. Știm că un efect pervers face ca unele dintre ele să, ale, să aleagă produse mai puțin complexe sau să retragă produse chiar înainte de înregistrarea lor. Ce măsuri puteți să oferiți pentru a lupta împotriva acestui efect? A doua întrebare se referă la gestionarea personalului în cadrul agenției. Știu că trebuie să respectați obiective de reducerea personalului, dar nu este prevăzut buget pentru, a, pentru sarcinile legate de perturbatorii endocrini. E vorba de un arbitraj și dacă da, cum se justifică acesta? Vă mulțumesc anticipat pentru răspunsuri. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Dali. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua, domnule Danset. Bine, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici. Dacă îmi permiteți, aș spune că prezentarea dumneavoastră a fost uh, una foarte proaspătă, chiar dacă sunteți de 10 ani în funcție, dar puteți să evaluați foarte bine provocările uh, momentului actual. Și principalul punct pe care l-am reținut eu și în legătură cu care aș vorbi să vă pun o întrebare este faptul că astăzi ne-ați prezentat un fel de cerc vicios. La un moment dat ați spus că consumatorii doresc produse mai sigure pentru ei și produse care să nu facă rău nici mediului. În același timp, ați identificat ca fiind două provocări deosebite. Pe de o parte, faptul că datele privind substanțele nu sunt întotdeauna de cea mai bună calitate și acest lucru afectează calitatea analizelor agenției și identificarea riscurilor și uh, pe de altă parte, provocarea legată de obținerea de informații care nu sunt întotdeauna um, sigure. Spuneți că uneori companiile oferă doar un minim de informații pentru că o viziune pe termen foarte scurt. Întrebarea mea este cum credeți că se poate ieși din acest cer vicios? Mai ales având în vedere faptul că agenția depinde de sau și de venituri din taxele plătite de agenții economici. De ce măsuri puteți uh, se pot pune în aplicare pentru a ne asigura că agenții economici vă oferă informații sigure și nu doar un minim de informații, ce vă furnizează datele suficiente pentru a vă putea atinge obiectivul și anume acela de a oferi produse sigure cetățenilor, deci produse sigure pentru oameni, dar și pentru mediu. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Elio are cuvântul. Spune. Mulțumesc, doamna președinte, doresc să vă mulțumesc foarte tare pentru prezentarea dumneavoastră, care, până la urmă, nu este așa cum mi-aș fi dorit eu, în orice caz, aș dori să îmi permit așa să fiu mai îndrăzneață și în același timp uh, sper, nu știu, că mă veți înțelege dumneavoastră, ne-a spus foarte bine tot ce a ieșit bine în mandatul dumneavoastră și probabil că, nu știu, există și ceva teme referitoare la viitorul acestei agenții. Însă asta este prezunte de la care pornesc eu, e pur și simplu o presupunere. Am discutat aici pe larg în legătură cu bugetul și și dumneavoastră ați uh, acceptat că și în cazul ECA, în cadrul noului buget, vor dispărea două posturi uh, Uh, la buget. Același lucru este valabil și pentru EFSA uh, și mie mi se pare că nu este calea cea corectă pentru că sunt din ce în ce mai multe substanțe chimice pe piață. Este foarte complicat să le evaluezi. Discutăm legătură cu efectul acestor substanțe în uh, Parlament, așa încât dacă ne apucăm acum să reducem posturile din schema de personal, nu cred că este o soluție corectă așa încât dați-mi voi pur și simplu să pun o întrebare retorică. Nu credeți că pe viitor vor apărea și mai multe substanțe chimice care să creeze și mai mult volum de muncă pentru agenție cum este ECA? N-ar trebui să însemne acest lucru că noi, adică Uniunea Europeană, ar trebui să fim mai pregătiți să alocăm așa cum se cuvine resursele și să permitem uh, toată această activitate de identificare a substanțelor. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Bran, mulțumesc, Brannan, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule director, pentru prezentă. Spuneți că um, sediul agenției se află în Finlanda. Ați spus că uh, Finlanda a fost o gazdă foarte bună pentru agenția ECA. Eu, ca și Julie, uh, sunt uh, din Marea Britanie și, după cum știți, Regatul Unit va ieși din Uniunea Europeană. Uh, Uh, mai multe agenții uh, se află în uh, Regatul Unit și vom pierde aceste agenții. Nu doresc să intrați în detalii de ordin politic, dar aș dori să vă întreb din punctul dumneavoastră de vedere, în calitate de director executiv al unei agenții, care sunt avantajele de a avea Finlanda ca țară gazdă? Deci, um, care sunt avantajele pentru Finlanda de a avea o agenție europeană majoră pe teritoriul său? Vă mulțumesc. Am ascultat toate întrebările din partea membrilor. Domnule Dan, să vă dau cuvântul pentru a răspunde. Sau poate mai întâi aș, aș putea să dau cuvântul comisiei să-și facă observațiile? Nu, mm, nu sunt observații din partea comisiei, vă rog. Mulțumesc. Voi încerca să răspund la întrebări în ordine. Prima întrebare s-a referit la vizita mea în China, recenta mea vizită în China. Într-adevăr, guvernul chinez este foarte preocupat de calitatea produselor sale și efectele asupra sănătății umane și asupra mediului și dorește să aibă legislații de calitate mai bună pentru a-și proteja cetățenii, având în vedere că până acum a acordat prioritate evitării altor explozii ale unor instalații, cum uh, s-a întâmplat acum doi ani, uh, când uh, peste 2000 de oameni au murit în urma exploziei unei fabrici. Deci, deocamdată au acordat prioritate Uh, proprietăților fizice ale substanțelor uh, mai repede decât asupra proprietăților care pot avea consecințe asupra sănătății umane și a mediului. Dar um, acum am descoperit că există o anumită deschidere a autorităților chineze și a diferitelor ministere implicate în uh, crearea de noi legislație să se inspire de la noi pentru a oferi niveluri similare de protecție. M-am temut că vom intra în concurență cu legislația revizuită Tosca, dar s-ar părea că nu va mai fi așa. China este mai puțin convinsă că uh, metoda americană de a proteja cetățenii este cea mai bună pe termen lung. Și am fost ușurat să aflu asta având în vedere informațiile pe care le aveam despre atitudinea Chinei înainte de această vizită. Deci cred că aceasta este o oportunitate excelentă pentru Europa să-și uh, exporte modelul în China. Pentru că um, astfel vor putea fi protejați nu doar cetățenii chinezi, dar și având în vedere că China exportă multe produse în Uniunea Europeană, practic este un lucru important, foarte important și pentru noi. Am fost la Guangzhou, la fostul, în fostul canton, um, unde sunt produse 70% din jucăriile chineze, 70% din jucăriile din Uniunea Europeană vin din China, deci 50% din jucăriile din Uniunea Europeană sunt produse într-o singură provincie a Chinei. Deci dacă se respectă legislația noastră pe termen lung, cred că uh, cu toții ne-am aflat într-o situație mai sigură. Autoritățile locale Uh, doreau, erau gata chiar să deschidă un helpdesk pentru IMM-uri pentru a respecta regulamentul RIC și alte standarde, inclusiv viitoarele lor standarde chineze. Deci sunt evoluții promițătoare, aș spune. Um, o altă întrebare s-a referit la termenul care este 2018, intrarea în vigoare a prevederilor pentru IMM-uri, care este foarte important. Aș spune că primele semnale nu sunt foarte pozitive avem mult mai puține înregistrări din partea IMM-urilor um, pentru volumurile mici, între 1 și 10 tone, decât ne-am așteptat. Deci ca și cum ceva reține IMM-urile din Uniunea Europeană de a, de a face acest lucru. Avem mai multe dispute privind punerea în comun a datelor, pentru că costurile, taxele pentru IMM-uri sunt foarte mici, având în vedere că beneficiază de rabaturi mari. mari. E vorba de costul accesului. Deci, cei care deja și-au um, și-au uh, înregistrat produsele, cer uh, sume exorbitante în ciuda legislației existente la nivel de grup de contact, la nivel de director. Discutăm cu Comisia și cu asociațiile care reprezintă industria. Va trebui Um, să ajungem la concluzii mult mai clare în octombrie sau în septembrie sau în uh, octombrie în legătură cu prețul rezonabil pentru a avea acces, pentru a permite companiilor să funcționeze în continuare și nu să se retragă pur și simplu de pe piață așa cum uh, um, ne temem uh, acum că se va întâmpla. Deci trebuie să mai facem eforturi și în plus există riscul ca taxele pe care le-am stabilit până în do- pentru 2018 să fie supraestimate, deci e, e probabil ca pentru prima dată să obținem venituri mai mici decât am anticipat. Întotdeauna am avut vina că am, primit prea, am obținut prea multe venituri de către comisie. Acum riscul este să nu obținem suficiente venituri și, bineînțeles, va fi o provocare pentru Comisie să se asigure că agenția primește sume suplimentare în timpul anului ca să respecte termenele. Pentru că e nevoie de cel puțin 100 de uh, angajați interimari pentru a verifica dosarele uh, fizic, nu doar pe calculator. Deci numai pentru această sarcină e nevoie de 50 de persoane în plus la anul. Trec acum, poate înainte să, să trec mai departe, nu, nu voi spune ceva mai târziu despre personal. Trec la întrebarea domnului Pos. Este clar că există într-adevăr, ne, ne, lips, ne, ne scapă anumite informații și dorim să le uh, să ținem cont de acestea. Știu că vă pasă mult de substanțele care provocă cele mai multe îngrijorări, uh, biocide, pesticide sau uh, alte substanțe chimice. Aveți dreptate, trebuie să, dăm, să fim un exemplu uh, să fim gata să publicăm foarte clar lista acestor uh, substanțe chimice cât mai devreme pentru a se fabrica produse alternative la timp. Și exemplul pe care l-ați dat cu glifosatul uh, este bun din acest punct de vedere. După cum știți, din păcate, noi ne ocupăm doar de evaluările de risc și analizăm, practic, uh, um, riscul în funcție de criteriile pe care le avem la dispoziție privind uh, periculozitatea. Efectul antibiotic pe care l-ați menționat nu face parte din uh, lista noastră de verificări de risc, deci nu avem un temei juridic de a ține cont de aceste preocupări. Nu analizăm nici celelalte substanțe care sunt asociate glifosatului. Deci nu evaluăm uh, valoarea de protecție a uh, substanței asupra recoltelor. În aprobarea glifosatului, mult mai mult se ocupă EFSA de acest lucru de aprobarea riscurilor legate de glifosat. Deci nu de periculozitate, ci de probleme asupra sănătății și autoritățile naționale hotărăsc ce produse pot fi împrăștiate pe câmpuri și ce produse nu pot fi folosite pentru că este mm, o procedură care face parte din procesul de autorizare. Apoi, mi ați întrebat dacă documentele Monsanto, scandalul Monsanto ar trebui să ne facă să revizuim modul în care analizăm noi produsele chimice, pentru că de zeci de ani, practic, lăsăm sarcina probei din ce în ce mai mult pe urmele companiilor. Companiile sunt cele care trebuie să testeze uh, substanțele chimice în funcție de standardele disponibile în sector și folosind laboratoare independente. Ar exista dovezi că mm, această companie Monsanto din Statele Unite a manipulat uh, măcar o parte din evaluări, deci l-a influențat. Nu avem dovezi că ar fi influențat teste din de laborator care sunt principala bază a analizei noastre și, pe analiz- și analizei agenției EFSA. Dacă s-ar fi întâmplat așa, întregul nostru sistem ar fi fost pus într-o situație de risc, chiar însăși modul nostru de uh, funcționare uh, ar fi pus într-o situație de risc, dar cred că oricum autoritățile publice trebuie să analizeze cu mult mai multă atenție rezultatele acestor laboratoare sau eventual să-și organizeze propriile teste. Și poate că uh, industria agenției economice ar trebui să plătească pentru testarea realizată de autoritățile publice. Oricum, acesta nu face parte din sistemul nostru actual și nu putem să schimba sistemul peste noapte. Vă mulțumesc, domnule Florence pentru cuvintele dumneavoastră frumoase în legătură cu realizările mele de-a lungul timpului. Într-adevăr, când am început activitatea și am făcut evaluarea, prima evaluare de impact a propunerii, bineînțeles în colaborare, am dovedit împreună că impactul legislației va putea fi gestionat. Am testat apoi regula, regulamentul RICI înainte de a-l pune pe, în aplicare pe scară largă și grație acestei colaborări intense între toți actorii interesați, nu doar cu industria, ci și cu ONG-urile și cu sindicatele, am reușit să realizăm atât de multe în acceptarea regulamentului RICI de societate, acceptarea unui act legislativ exigent care beneficiază, um, care reușește să um, îmbunătățească până la urmă calitatea substanțelor chimice. Am văzut că încrederea cetățenilor în substanțele chimice a crescut mult în lungul acestor 10 ani. Eurobarometrele arată acest lucru și acest lucru se datorează în primul rând regulamentului REACH. Deci, acum în legătură cu IMM-urile, Într-adevăr, am făcut multe pentru a îmbunătăți consilierea oferită IMM-urilor, dar, într-adevăr, trebuie să facem mai multe ca procesul de registrare să devină mai uh, ieftin pentru IMM-uri. Am uh, propus și soluții mai radicale în trecut, acestea nu au fost acceptate. Acum examinăm soluții care respectă cadrul juridic actual pentru a ne asigura că uh, cât mai multe IMM-uri continuă să funcționeze în această ramură, pentru că IMM-urile sunt cele care oferă cea mai multă valoare în societate, după părerea mea, în acest domeniu. Punerea în aplicare a regulamentului REACH um, poate avea anumite efecte perverse E posibil, așa cum a spus uh, un deputat, dar cred că am demonstrat că dacă asigurăm acest echilibru pe, între sănătatea umană și mediu pe de o parte și competitivitate și inovare pe de altă parte prin promovarea de alternative, putem să ne asigurăm că acest uh, act legislativ ambițios oferă cea mai bună bază pentru viitor și oferă această posibilitate de dezvoltare durabilă. Deci oferă durabilității industriei europene pentru că aceasta să aibă un viitor competitiv. legătură cu problemele legate de personal. După Uh, crearea agenției în primul 5 ani. Uh, nu e ușor să accepți o reducere a personalului cu până la 10% pe an. Chiar dacă în, în același timp uh, ni s-a um, o sarcină suplimentară. Într-un fel am avut noroc că pe de o, că faptul că biocidele, că se ocupă acum de biocide, ne-a permis să compensăm aceste măsuri de reducere de personal, deci practic per total nu avem, nu avem mai puțin personal. Dar trebuie să facem în continuare economii cu personalul, um, mai ales la administrarea RICI. Acum ni se spune că trebuie să ne ocupăm și de limitele uh, expunerii ocupaționale, substanțe uh, care pot fi o, o, o, otrăvuri sau perturbatorii endocrini, fără a avea însă posturi noi. Am spus foarte clar că nu putem să începem să ne ocupăm de aceste noi sarcini la anul fără personal în plus. Am spus că avem nevoie de 100 de interimari uh, doar pentru a se ocupa de um, noul, uh, nou, noul sistem. Uh, de aceea cerem să nu se reducă posturile în cadrul RICI la anul. Uh, se reducă eventual în 2019, dacă trebuie neapărat dorim, de fapt, 10 colaboratori în plus la anul, deci să nu, reduc, să nu se reducă cele 6 posturi și să se adaugă încă 3 posturi. Deci, de fapt, ar fi vorba de două posturi, 6 minus 4, dar de fapt am dorit să avem 6 posturi în plus. În legătură cu acest cerc uh, vicios uh, și cum ne putem asigura că obținem uh, produse mai sigure dacă nu avem toate datele la dispoziție. Când vorbeam despre companiile um, care au o viziune doar pe termen scurt, în ciuda faptului că interpretarea comisiei și a noastră, RICI, um, se aplică în cazul oricărei substanțe nu, nu este acceptat faptul că și nanomaterialele sunt uh, în domeniul de aplicare al RICI și nu ne e ușor să cerem uh, informații suplimentare privind nanomaterialele. Deci, practic, Comisia trebuie să clarifice cum și în ce măsură nanomaterialele sunt uh, sau fac parte din domeniul de aplicare al regulamentului REACH pentru că deocamdată companiile cu personalitate juridică nu sunt obligate să ne ofere toate informațiile privind nanomateriale. În legătură cu datele care nu sunt de cea mai bună calitate și a căror calitate trebuie să fie îmbunătățită și modul în care ne putem asigura că ieșim din acest cerc vicios, ei bine, realizăm în momentul de face un studiu de evaluare al modului în care industria interpretează un articol din REACH care se referă la actualizarea regulată a dosarelor lor. Uh, constatăm că industria uh, interpretează greșit uh, această prevedere. Consideră că după ce și-au înregistrat substanța nu mai are nimic de făcut, dar în articol există nouă prevederi care vorbesc despre actualizarea dosarelor. Vom publica concluziile acestei anchete și probabil va fi nevoie de un act de punere în aplicare sau chiar de o modificare a RICI pentru a ne asigura că firmele își iau treaba în serios și evaluează regulat informațiile cu uh, noi elemente pe etichete, noi elemente în, în publicații și așa mai departe. Părerea mea personală este că e greșit faptul că o companie, după ce a plătit o dată pentru o registrare, nu mai trebuie să plătească niciodată, având în vedere că trebuie să se actualizeze informațiile. Noi ne continuăm activitatea științifică, deci ar fi normal ca odată la 5 sau 10 ani companiile să plătească o sumă suplimentară, o taxă suplimentară pentru această muncă de actualizare în plus. Și comisia dumneavoastră, după părerea mea, trebuie să examineze această posibilitate, să ne ajute să ne asigurăm că vom despun, dispune de date de calitate din toate punctele de vedere. Am clarificat deja elementul legat de reducerea de personal. Mi s-a cerut de asemenea să ne ocupăm de perturbatorii endocrini, inclusiv retroactiv. Practic, am cerut comisiei să publice trei comunicări care ne-ar putea permite să recrutăm personal în plus dacă doriți să lucrăm pe perturbatorii endocrini, să ne ocupăm de pesticide și de limitele în expunerea profesională. Am făcut teste în toate domeniile, am arătat că putem să oferim mai multă valoare adăugată decât alții și dacă se dorește să ne ocupăm de aceste trei domenii de la anul, avem nevoie de personal în plus uh, pe baza unei comunicări a Comisiei și a unei declarații financiare care să clarifice uh, de ce avem nevoie. Pentru a ne ocupa de cele trei domenii noi cele trei menționate și încă un al patrulea, pentru că Comisia ne-a cerut un studiu de fezabilitate în legătură cu alte acte legislative um, pe care trebuie să le respecte um, întreprinderile când pun produse pe piață, pentru că dincolo de actele legislative de care ne ocupam noi, există alte 50 și companiile nu mai văd pădurea de copaci. Dacă realizăm un astfel de instrument și vom face o studiu de fezabilitate, dar apoi uh, vom putea să ne ocupăm de acest domeniu doar dacă avem suficiente resurse la dispoziție. În legătură cu uh, um, sediul nostru în Finlanda și situația Regatului Unit, principalele avantaje ale noastre nu cred că sunt sau pentru Finlanda nu sunt neapărat financiare. Este important să avem infrastructura potrivită. Finlanda, de exemplu, a închiriat clădirea înainte uh, să, chiar înainte să fie, fie creată ECA. Ne-a ajutat să alegem clădirea potrivită, să s-a asigurat că avem permis de construire pentru facilitățile de conferințe și întotdeauna a onorat la timp toate um, angajamentele pe care și le-a luat față de noi. Și acesta este un lucru foarte relevant și până la urmă Faptul că aducem 10.000 de persoane în Finlanda în fiecare an uh, este un avantaj pentru țară și până la urmă țara are de câștigat și acum că trebuie să găsim o nouă clădire, după acești prim 14 ani, sperăm că Finlanda ne va oferi din nou sprijin în, uh, uh, pentru a obține clădirea potrivită în condițiile financiare potrivite. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Eh, mulțumim pentru prezentarea, pentru profesionalismul eh, dumneavoastră, pentru toată munca dumneavoastră, domnule Danse, și vă urăm succes în continuare. Dragi colegi, eh, trecem la următorul punct, și anume eh, examinarea unui proiect de aviz, accelerarea inovării în domeniul energiei curate. Aici, eh, ITRE e comisia competentă pe fond, pe baza unei comunicări a comisiei. Pentru comisia noastră, raportorul este domnul Ștefan Îi dau cuvântul pentru a ne prezenta subiectul. Vă rog. Danke, Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi, dragi colegi, am von der fossilen Energie zu einer trecerea de la energie fosilă la energie verde Acest transfer către noul tip de energie are potențialul de a duce la o dezvoltare foarte diversificată, avantaje pentru societate, avantaje pentru consumatori și, în egală măsură, avantaje și pentru economie. Trebuie însă să avem foarte mare grijă și să vedem uh, cui uh, vor folosi aceste avantaje atât de diversificate până la urmă, pentru că trebuie să vă spun că atât consumatorii cât și uh, IMM-urile trebuie să se poată integra și să poată folosi așa cum se cuvine piața de energie pe viitor și să aibă de câștigat. Până la urmă, e nevoie de soluții cu consum redus de carbon, care trebuie să fie identificate pentru a reduce riscurile, pentru a reduce încălzirea globală, care sunt generate de folosirea de uh, substanțe fosile. Și acest tip de inovații trebuie să fie susținut pe mai departe, așa încât trebuie să luăm măsuri, astfel încât accesul la energiile curate să fie mai simplu în Europa. Pentru că, din păcate, există prea mulți cetățeni ai Uniunii Europene care nu au sub nicio formă acces la acest gen de energii mai ieftine și mai curate, până la urmă. Și în acest sens este nevoie despre o atmosferă și un mediu adecvat pentru investiții uh, Uh, în acest domeniu și în acest sens avem nevoie de un cadru de reglementare um, de un nivel înalt de calitate, în egală măsură de să putem garanta un nivel de integritate al sectorului public. Trebuie să avem foarte mare grijă ca această trecere energetică să nu fie uh, realizată numai în uh, scopul și spre binele marilor concerne, ci să ia în calcul și pe cetățenii de rând. Să nu uităm că aceste costuri pe care le presupune, nu știu, poluarea aerului, încălzirea climatică, climatică, precum și faptul că avem de suferit, ne îmbolnăvim, sănătatea noastră este afectată și toate acestea din cauza că se folosesc și se ard combustibili de origine fosilă, însă soluția trebuie să vină din partea societății, motiv pentru care subvențiile pentru combustibilii fosili reprezintă o mare piedică pentru o astfel de trecere accelerată și durabilă către energiile curate sau mai curate, Asta pentru că uh, statele membre, Comisia Europeană, nu au venit deloc cu strategii foarte concrete și nu au reușit să pună la punct aceste strategii. Este un subiect foarte valoros, foarte important și aștept cu mare nerăbdare schimbul de opinii și contribuția raportelor din umbră. Mulțumesc! Thank you very much, Mr. Eck. Now... Mulțumim, domnule Eck. Iar acum uh, da, cuvântul domnul raportor din umbră, domnul și domnul raportor din umbră, domnul Avia are cuvântul în primul rând. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să iau cuvântul în numele colegului Patricielo, care astăzi nu a putut fi aici și sigur că vă voi da citire nota pe care mi-a transmis-o. Și anume, Parlamentul European în de-a lungul anilor a susținut necesitatea de a accelera tradiția spre o economie competitiv cu conținut scăzut de carbon, dar o tranziție echitabilă, fără a pune în conflict uh, ocuparea și protecția mediului. Aceste obiective, ambele, trebuie să fie urmărite cu aceeași determinare, hotărâre. Până acum, politica de inovare în materie energetică în Uniunea Europeană pusese accentul mai ales pe dezvoltarea tehnologiilor, dând deoparte ceea ce e cu adevărat important pentru cetățeni, și anume satisfacerea necesităților lor energetice, cum e încălzirea, mobilitatea sau iluminarea. În comunicarea sa, Comisia astăzi recunoaște uh, că consumatorul trebuie să se afle în centrul consumului de energie, pentru că este un subiect care uh, e un producător în uh, rețelele energetice descentralizate și pentru care e nevoie de soluții competitive cu conținut scăzut de carbon. Și sigur că mă felicit uh, că există această abordare. În textul său, Comisia prezintă o gamă largă de instrumente financiare uh, pentru a susține inovarea cu conținut scăzut de carbon. Din acest motiv, susțin cu convingere voința Comisiei de a stimula investiții în întregul lanț de valoare al inovării, inovării, însă mă preocupă complexitatea uh, acestor ajutare, ceea ce înseamnă că sunt dificil accesibile, mai ales pentru IMM-uri sau pentru actorii locali. În al doilea rând, sunt de acord cu voința Comisiei de a reduce subvențiile acordate de către unele state membre în favoarea surselor de energie, cum ar fi petrolul sau carbonul, dar e necesar să uh, anticipăm transformările industriale și să propunem alternative în ce privește formarea și ocuparea, mai ales în sectorul activităților uh, uh, de minerit. Acceptarea socială și tranziția energetică în ce privește ocuparea fac să fie indispensabil susținerea politică a statelor, al statelor membre. Apoi, susțin voința Comisiei de a decarboniza până în 2050 patrimoniul de clădire al Uniunii Europene, uh, responsabil doar el de peste 40% din cererea finală de energie în Uniunea Europeană provocarea renovării uh, instalațiilor te- termice și a clădirilor e mare, dar în uh, textul Comisiei se pare că nu identificăm instrumente și ajutoare financiare concrete în acest sens. Există soluții tehnice pentru clădiri noi, mai ales datorită regulamentelor termice specifice din statele membre, însă ajutoarele pentru restructurarea termică pentru clădirile deja existente sunt insuficiente, să știe. De aceea cred că e foarte bine să facem ceva în plus în acest sens. Ce privește finanțarea pentru inovare, cred că un rol esențial poate juca acea formă de crowdfunding, și anume cetățenii să participe direct la procesul de inovare, finanțând uh, inițiativele pentru energie curată. De aceea ar fi util să promovăm această formă de finanțare colectivă pentru a canaliza resursele despre cele patru sectoare tehnologice prioritare, cred eu. Energii regenerabile, soluții de stocare, electromobilitate și uh, clădiri cu energie pozitivă. Astăzi mă opresc la aceste observații, dar pe baza lor vor face, voi face amendamente. Sunt convins că și datorită dezbaterii de azi și, și sugestiilor uh, noastre vom reuși să ajungem la finalul negocierilor la un aviz uh, comun și ambițios care să furnizeze sugestii utile Comisiei pentru Industrie. Mulțumesc! Thank you very much, Mr. and Mr. Mulțumim, domnului Lavia și domnului Patriciello. Uh, Mr. Tănăsescu. Acum domnul Tănăsescu. Thank you, Chair. Mulțumim, domnul președinte. După cum știm, pachetul Energie Curată pentru toți europenii, publicat în noiembrie 2016, include propuneri pentru eficiență energetică, pentru că acesta să joace un rol uh, important în obligațiile UE asumate la Paris. Propunerea Comisiei se bazează pe o combinație de analiză calitativă și rezultate din diferite scenarii de economisire a energiei. De aceea, acest pachet al energiei curate pentru toți europenii e prima ocazie pentru ca Europa să-și alinieze obiectivele domestice, eh, mă scuzați, <laughs> interne cu acordul ratificat de la Paris. Știm, eh, comunicarea Comisiei privitoare la accelerarea inovării pentru energia curată, prezentată ca parte a unui pachet eh, general uh, subliniază accentul pus pe, dezvol- pe inovare, cercetare în sectorul uh, energiei și sigur că pentru rezultate însemnate e nevoie de mari ambiții, dar trebuie să ținem cont de faptul că aceste directive sunt menite să creeze un mediu clar și sigur pentru uh, bunul trai al cetățenilor. Consumatorii trebuie să se afle în centrul sistemului energetic, deoarece inovarea cu emisii scăzute de carbon, uh, proiecte eficiente energetic și soluții de uh, resurse durabile înseamnă că trebuie să avem un mediu de inovare, consumatorii trebuie să ceară asemenea soluții, să participe ca producători și gestionar al rețelelor descentralizate de energie să acționeze ca un investitor și să aducă schimbarea prin inovare. Sigur că accelerarea tranziției spre o economie competitivă e o necesitate de urgență, dar și o ocazie pentru Europa și sigur că inovarea este cuvântul cheie. Mulțumesc raportorului pentru munca depusă, dar îi sugerez o reformulare a unor amendamente ca acestea să reflecte în mod mai echitabil uh, implicarea tuturor actorilor în acest proces complex. Consider că cooperarea în acest triunghi al cunoașterii, educație, știință și uh, mediul de afaceri e esențială pentru a promova inovarea. Avem nevoie de susținere microfinanciară pentru soluții inovatoare uh, cu energie curată. Vom depune amendamente și sper că și colegii vor fi de acord cu acestea. Mulțumesc! Tănăsescu. Mulțumesc. Și acum, uh, din partea ECR, dorește cineva să ia cuvântul? Nu. Din partea ALDE, nu e cazul. Verzii. Nici aceștia. Bun, atunci FDD. Doamna Dornano. Merci, madame. Vă rog. Mulțumesc, doamna președintă, și mulțumim și domnului Ec pentru prezentarea făcută. Eh, cred și eu că trebuie să susținem inovarea în sectorul energiilor regenerabile, însă dacă raportul noastră face constatări care pot bucura de consens și din partea mea e necesar să emitem și unele rezerve, să facem unele precizări eh, suplimentare. În primul rând, vreau să reamintesc că industria, cum nu se spune în raport, plătește o parte a costurilor de mediu pe care le generează, e principiul eh, polătorul plătește dar trebuie îmbunătățită aplicarea acestuia, dar măcar e bine că există. Nu trebuie să subestimăm eforturile întreprinderilor aici. În al doilea rând, o reorientare a subvențiilor spre energiile curate este de dorit, însă trebuie să ne asigurăm că energiile promovate sunt și rentabile pe termen lung, fără susținerea sistematică din fonduri publice. Într-adevăr, aș dori ca principiul neutralității tehnologice să fie respectat pe cât posibil. Și, în fine, v-aș atrage atenția asupra riscului de relocare de emisii de carbon în cazul în care obiectivele de consum de energie regenerabile uh, s-ar trece de perită în, cad, în cadrul capacităților noastre actuale tehnice, pentru că aceste relocări duc la mai multe emisii de carbon pe scară mondială, globală și uh, mă rog, vorbitoarea nu reușește să pronunțe un cuvânt și se oprește aici și își uh, roagă să fie scuzată. Mulțumesc pentru atenție. Uh, um, Vă mulțumesc. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Mr. Brown, yes, please. Uh, thank you, Chair. Vă rog. Domnul Brannan. Vreau să fac o legătură între ce vorbim noi aici și ce se va supune mâine la voce și anume LULUCEF, schimbarea destinației terenurilor. Ce putem face noi în ce privește mai multă eficiență energetică e să avem clădiri, locuințe eficiență energetică, după cum a spus raportorul. Deci, de exemplu, case construite din uh, material lemnos. E una din soluții. Însă, cinstit vorbind, sigur că poți folosi și alte materiale în acest sens. Uh, Eh, sigur că nu doar lemnul e soluția, ci și alte materiale. Însă acele alte materiale adesea au avut o, o utilizare cu mare consum de energie în uh, de fabricare, mai ales în ce privește cimentul și oțelul. Uh, așadar, ce vom încerca noi să facem cu legislația LULUCF unde ne bucurăm uh, la votul de mâine de uh, susținerea celorlalte grupuri, e să stimulăm uh, construirea unor case, unor locuințe din lemn în Uniunea Europeană. 8% din emisiile de carbon la nivel global sunt rezultatul utilizării cimentului. Deci dacă putem să înlocuim cu alte materiale, dacă înlocuim și betonul cu lemnul, putem contribui la scăderea emisiilor de carbon betonul se produce ca urmare a unei reacții chimice la nivelul fabricării. Și atunci e consumare de energie și efectul e că se eliberează carbon în atmosferă. Deci, uh, unul din modurile în care putem ajuta la atenuarea efectelor schimbării climatice e utilizarea lemnului. Și în ce privește legislația lui UCF, care se va vota mâine, toate grupurile au ajuns la un acord, însă încurajăm raportorul pentru documentul lui, când e posibil, să menționeze utilizarea materialului lemnos la construcții, mai ales pentru care are un efect pozitiv de substituire. Președinte, mulțumesc și acum uh, reprezentantul Comisiei are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Comisia Europeană mulțumește raportorului uh, Ștefan Eck pentru proiectul său de aviz în legătură cu accelerarea inovării, cu uh, energie curată. Sugestiile ascultate astăzi vin în susținerea inițiativei noastre și ne vor fi de ajutor în punerea în aplicare acestei comunicări la ora actuală eh, ne aflăm în cursul acestui proces. Eh, sigur, cetățenii trebuie să aibă mai mult acces la soluții cu un nivel scăzut de emisii. Eh, în ce privește prioritățile de consum, alegerea cetățenilor este un vector cheie pentru accelerarea tranziției energetice, apoi e important și rolul entităților private și asta se recunoaște în comunicare și și în faza de punere în aplicare, nevoia de a elimina uh, programele de susținere se recunoaște în pachetul energie curată pentru toți europenii. Comisia va continua să monitorizeze de aproape prețurile și costurile la energie odată la 2 ani și își va considera monitorizarea subvențiilor pentru uh, surse de combustibil fosil uh, pe linie cu angajamentele G20 și de la Paris pentru a elimina treptat subvențiile în acest domeniu. Apoi, în ce privește guvernanța Uniunii Energetice, se așteaptă că statele membre să-și utilizeze planurile naționale integrate pentru energie pentru a monitoriza și planifica uh, eliminarea treptată acestor subvenții, modernizarea economiilor europene, participă la uh, obiective de dezvoltare durabilă, de aceea o, uh, ceea ce facem noi cu această inițiativă e o contribuție în a implica toate direcțiile generale ale Comisiei în acest sens. Vă mulțumesc! Thank you very much, Mr. Eck. Și acum, în final, domnul Eck, vreți să trageți concluzia? Nu? Atunci vă mulțumesc și termenul pentru depunerea amendamentelor este 20 iulie. Ba nu, 12 iulie, spune președinta, până la orele 11 și se va vota la ENVI pe data de 28 septembrie. Așadar, acestea fiind spuse, vom trece la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume o obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din regulamentul de procedură SOIA OMG. E vorba de un proiect de uh, propunere de rezoluție. Avem uh, mai mulți co-raportori. Și voi începe prin a da cuvântul domnului Stas. Mulțumesc, doamnă președintă împreună cu alți uh, colegi. Uh, noi vom vorbi numele verzilor, uh, ALDE, Libera, GUE, FDD, deci am introdus o obiecție, deja practic devine un adevărat ritual introducerea de obiecții. De data asta este voi, vorba despre soia modificată genetic. Voi încerca să fiu succint. Cunoaștem cu toții regulamentul care Uh, spune că nu pot exista efecte negative asupra sănătății animale, umane sau asupra mediului, însă pe 26 ianuarie 2017 EFSA a emis uh, aviz favorabil în ce privește uh, utilizarea acestui, uh, acestui a modificat genetic, uh, probabil că se va importa. Asta și spunem în propunerea de rezoluție care va fi votată mâine. Noi indicăm uh, că statele membre au uh, criticat uh, organizarea lucrurilor în ce privește perioada de consultare și informațiile insuficiente în ceea ce privește efectele negative asupra sănătății umane și animale. Spunem că datele sunt totalmente insuficiente, statele membre se plâng în legătură cu lipsa de studii, astfel încât evaluarea riscurilor la adresa mediului n-a putut fi finalizată. Și uh, menționăm acest lucru în uh, uh, documentul nostru. Vorbim de toleranța la anumite pesticide, uh, impactul negativ asupra embrionilor, efectul de perturbator endocrin, uh, efect uh, negativ asupra reproducerii. Uh, toate acestea țin de, con- de condiții de uh, excludere, cum spune și regulamentul pentru pesticide, și există și alte efecte negative care sunt reluate în considerente Acum, în calitate de coautor al acestui, acestei propuneri de rezoluție și acestei obiecte, vrem să atragem atenția asupra faptului că există un raport al ONU care vorbește despre efectele pesticidelor în statele în curs de dezvoltare. Descrierea este foarte precisă și se vorbește despre sute de mii de decese cauzate de utilizarea acestor pesticide. Uniunea Europeană, de altfel, are aceste obiective de dezvoltare durabilă și atunci uh, utilizarea produselor toxice care au uh, ca rezultat decese trebuie să scadă. Ce privește cooperarea pentru dezvoltare, ne-am uh, angajat direcția unor politici coerente, iar Comisia Europeană în documentul său de reflexie, uh, tolerează acest tip de importuri a unor, uh, pro, a unor produse mai mult decât dubioase și atunci uh, ar trebui poate să-și revizuiască această toleranță. E clar că dacă permitem importul acestui tip de produse, um, atunci efectele asupra sănătății vor fi negative, inclusiv în țările în curs de dezvoltare lucrurile acestea sunt descrise în foarte multe rapoarte, mai ales uh, acest raport al ONU despre care se vorbește în propunerea de rezoluție, împreună cu colegii mei co-raportori. Uh, dorim să avem sprijinul comisiei și să avem o uh, susținere majoritară și în plenară, ca să lăsăm un semnal clar către comisie, să spunem că nu există niciun fel de majoritate politică care să poată autoriza acest tip de importuri, nici la Parlament, nici la Consiliu. La Comitetul Permanent nu există niciun fel de majoritate care să permită importul acestui tip de produse. Vă mulțumesc pentru atenție. Președinte, vă mulțumesc. Nu văd niciun alt coraportor raportor sală, dar dau cuvântul raportorilor din umbră. Doamna Iuso. Sí. <clears throat> Muchas gracias, señor. Mulțumesc, doamnă președintă. Raportor din grupul meu e domnul Fernand. Eu vreau să rog să, numele său să-l scuzați, pentru că nu poate fi astăzi aici, deci voi transmite mesajul din partea sa și dau citire documentului pe care mi l-a lăsat. Sunt uh, semne de întrebare în acest caz. Întâi, oare și-a depășit Comisia mandatul? În al doilea rând, Există mai multe avize științifice de care să fi ținut uh, comisia. Comisia nu și-a depășit mandatul, nici nu a ignorat uh, avizele științifice. EFSA a dat undă verde pentru soia modificată genetic într-un aviz științific publicat în martie 2017. Grupul de experți în OMG, a EFSA, a, conclu- a conchis că această plantă este uh, în regulă în ce privește protecția sănătății. Uh, raportul din umbră spune că la finalul 2015 s-au prezentat cel puțin 15 ocazii în care s-ar fi putut face o opoziție față de proiectul de punere în aplicare în, în legătură cu pro, produsele OMG Uh, Comisia respectă regulamentul care spune că EFSA trebuie să facă o evaluare științifică, iar dacă EFSA ajunge la concluzia că produsul OMG este sigur, atunci trebuie să avem încredere în această evaluare științifică. Domnul Fenner spune că uh, nu se încearcă nicio obținere a unei uh, aprobare, a unei, a unei aprobări pe ușa din dos. Eu personal Aș adăuga acum că un lucru e utilizarea unor pesticide care, că, care sigur că trebuie evitat și mai ales trebuie evitate cele care uh, uh, se bucură, între ghilimele, de o evaluare negativă și alt lucru e că această plantă OMG e sau nu e negativă pentru sănătate sau mediu. Deja s-a demonstrat că nu, este, nu are efecte negative și apoi trebuie să mai ținem cont de ceva, și anume că noi importăm cantități mari de alte produse transgenice din țări terțe pentru că avem nevoie în agricultură de ele. E vorba de furaje, pentru că noi nu producem aceste plante și atunci trebuie să le importăm. Asta e problema. Mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Anyone else? Președinte, mulțumesc. Doamna Gerling. Thank you. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Procesul de valoare a riscurilor în legătură cu uh, culturile modificate genetic este unul dintre cele mai mari din lume, pentru că opinia publică beneficiază de informații și în același timp este suficient de consistent pentru a demonstra că orice fel de produs aprobat care conține produse modificate genetic este la fel de sigur ca orice alt produs. Datele se întemeiază pe știință și practic. Este nevoie ca ele să aibă un acces echitabil pe piață. Acest lucru, acest raport a fost primit bine de către EFSA. De asemenea, temerile menționate în legătură cu riscul de toxicitate sunt inadmisibile pentru că nu au luat la cunoștință că există un nivel foarte strict de reziduri maxime pentru toate bunurile importate, indiferent că este vorba de produse modificate genetic sau nu. Practic, um, Sute de mii de oameni au avut de suferit și au murit în urma folosirii acestor substanțe active ca urmare a cultivării acestor produse. Până la urmă, aceste produse nu înseamnă că vor omorâ pe cineva, însă asta înseamnă că sute de mii de oameni uh, mor cu zile și uh, Asta pentru că, spune Dumnezeu, se, folosesc unul dintre, se folosește unul dintre ingredientele active. Însă vreau să atrag atenția că furajele, în general, uh, care cumva au de suferit de pe urma acestor obiecții face obiectul unor presiuni extraordinare. Până la urmă, ce vrem să mănânce aceste animale? Deja nu suntem autosuficienți în materie de alimentare cu furaje în Uniunea Europeană. Porturile europene asigură cam 72% din furajul necesar și, practic, cei care ridică obiecții aici, până la urmă, prin obiecțiile lor, se asigură că nu vom fi niciodată autosuficienți s-au împotrivit folosirii pesticidelor și nu le-au permis uh, agricultorilor să cultive culturi proteice sau uh, împotrivit folosirii combustibililor, biocombustibililor, uh, mai ales celor din lăul de rapiță, care până la urmă, deși este o, un furaj, o cultură furajeră, poate să producă și astfel de combustibili, s-au împotrivit produselor fitosanitare în general și au preferat introducerea unei interdicții uh, generale și a glifosaților, mai ales că nu se pot produce culturi în cantități suficiente și că tot veni vorba dacă trebuie să analizăm faptul că statele membre încă nu au ajuns la un aviz pozitiv în acest sens pentru că nu există voința politică în acest sens. Poate că ați putea foarte bine să vedeți că s a spus exact același lucru în ceea ce privește interdicția la nicotinoide la care știu că s-a bucurat de un mare sprijin această măsură. Însă ceea ce constatăm aici este un fel de ideologie care practic nu-și găsește locul în materie de inovare tehnologice în agricultură și, bineînțeles, există un consens și în același timp niște proceduri juridice pentru a extinde această agendă. Aș vrea pur și simplu, din punct de vedere personal, să vă spun că după ce m-am împotrivit eu neonicotinoidelor, am fost atacată cu agresivitate de ONG-uri pentru că m-am plecat în fața intereselor comerciale și vreau să vă spun aici foarte clar, nu am niciun fel de astfel angajamente comerciale și sper că nu o să mai apară această informație vreodată, că nu mi se mai vândură prin față așa ceva și următorul care va mai scrie acest lucru uh, va fi contactat de avocatul meu, de aceea, dragi colegi, vă rog, nu încurajați această poziție, nu e sănătos și nu ajută la absolut absolut nimic. Practic, trebuie să discutăm aceste chestiuni politice. Probabil că fiecare are alte uh, interese din partea unor altor grupuri de activiști și poate pe ei ar trebui să-i uh, urmărim. În orice caz, mai ales cei care se pretind rozanța ai societății civile. Societatea civilă nu este slujită așa cum trebuie dacă încă o dată îi se interzice act accesul la o nouă cultură proteică utilă de origine animală pe care noi nu putem cultiva în Europa. Mulțumesc, doamna Gerling. Kallenbach. Mulțumesc foarte mult și pentru posibilitatea, mă rog, fie și întârziată de a interveni. Uh, Eram la Comisia Agri pentru că sunt absolut uh, convins uh, că sănătatea, alimentele, agricultura, mediul înconjurător sunt foarte strâns legate și trebuie privite împreună. Uh, acest lucru cumva îmi permite acum să confirm cele spuse de către doamna Girling. Și eu uh, sunt înconjurată de lobby și există un grup de lobby pentru care întotdeauna sunt deschise. Este vorba de copiii mei și viitoarele generații sunt principalii lobbyști, pentru că este vorba de siguranța lor și nu e vorba numai de cantitatea de alimente pe care o producem și cantitatea de furaje. Este vorba și de calitatea produsă și în acest caz calitatea ă, presupune și cum ă, evaluăm noi măsurile pe care luăm, mai ales în ceea ce privește pentru ă, producția de alimente și furaje, pentru viitoarele generații, pentru fertilitatea lor și în același timp pentru accesul la apă potabilă, în același timp să poată dispune de uh, un aer curat. Ei, acest este un grup care pe mine mă interesează și bineînțeles este esențial ca atunci când luăm o decizie la nivel politic să ne întemeiem pe rezultatele cercetării și științei. De pildă, în ceea ce privește documentele Monsanto, raportul Monsanto, trebuie să recunoaștem că aceste evoluții și aceste cercetări și toate aceste anchete nu sunt întotdeauna independente și nu sunt întotdeauna tocmai uh, transparente și nu întotdeauna uh, echilibrate. Și de aceea există din partea unora dintre statele membre, pe bună dreptate există dubii în ceea ce privește recomandările EFSA, um, sunt reticentă în le pune, pune în practică pentru că sunt prea multe chestiuni fără, și întrebări fără răspuns. Cred că în ceea ce privește folosirea actorilor substan substanțelor citate de mine nu pot fi uh, permise în acest moment, pentru că, așa cum vă spuneam, există multe întrebări fără răspuns. În orice caz, trebuie să ținem cont uh, de acest lucru, să vedem unde au fost crescute plantele, cum au fost cultivate, motiv pentru care mă adresez noastră tuturor uh, nu, nu, să nu vă gândiți numai la un uh, câștig pe termen scurt în materie de producție, ci să ne gândim la un viitor al agriculturii în Europa, un viitor durabil și în același timp să ne gândim la generațiile viitoare și în același timp să le asigurăm o calitate a vieții uh, și alimentației pe care o dorim și noi. Cred că uh, dacă vom reuși acest lucru, să permitem crearea de noi astfel de produse și noi metode de producție, uh, nu trebuie să ne gândim numai la profit, trebuie să ne gândim și la ce efecte au aceste evoluții tehnologice și aceste noi produse asupra calității vieții. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, Mulțumesc foarte mult. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, dragi colegi, nu. Doamna Brețchi, vă rog, din partea comisiei aveți cuvântul. Uh, Doamnă președinte, domnule Stas, distinși membri ai comisiei, mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră. Nu este prima oară um, când facem aceste comentarii. Vreau pur și simplu să vă spun că am recuperat și am respectat toate etapele procedurale, avem des, am uh, văzut o evaluare a riscului foarte cuprinzătoare și este foarte important că statele membre au făcut comentarii pe marginea acestor evaluări de risc. EFSA a răspuns și ea în avizul ei și, și în uh, Comisia Permanentă pe care eu personal am uh, prezidat-o și nu mi-aduc aminte să fi fost un comentariu de la statele membre care să fi contestat vreunul raportul pozitiv din partea EFSA. Opinia publică a făcut comentarii și EFSA a răspuns la aceste comentarii ale opiniei publice și pornind de la acest lucru și pornind de la faptul că decizia, până la urmă, respectă această decizie și noi regulamente, Comisia a promis statelor membre să voteze și ca întotdeauna decizia a fost votată pe 12 iunie. Uh, nu a existat niciun vot, nici împotrivă, nici abținere și este foarte important uh, să ținem cont de acest lucru și din motive de siguranță să ținem cont de aceste considerente. Comisia va prezenta, mă rog, noi o să prezentăm decizia în fața Comisiei de contestații pe 12 iulie, adică săptămâna aceasta. Și în ceea ce privește acum mai ales comentariile făcute, uh, practic, uh, coerența politicilor Uniunii Europene în materie de dezvoltare, din punctul nostru de vedere, nu are de suferit. În primul rând că este vorba despre o decizie suverană pentru țara terță în cauză, dacă vrea sau nu să cultive organisme uh, modificate genetic. Deci este uh, de subliniat acest lucru. Sunt țările suverane, fac cum vor și, în al doilea rând, să nu pierdem din vedere că atunci când noi importăm din aceste țări, se aplică standardele europene de siguranță. Așa încât um, mi se pare destul de complicat să vedem în ce mod uh, este subminată cumva această politică prin regulamentul nostru în materie de ONG-uri și nu numai ONG-uri. Acum, în ceea ce privește problema referitoare la produsele fitosanitare, um, deci, la care este tolerantă soia, în primul rând că trebuie să se respecte nivelul maxim de reziduri care se prevede într-un alt act legislativ și, în al doilea rând, testele pe teren care au fost deja efectuate, mă rog, au fost efectuate pentru fiecare dintre erbicide, la fel pentru, mă rog, pentru erbicide și neherbicide, Practic, uh, un lucru foarte important este următorul, este vorba despre aprobarea acestor pesticide și a nivelului maxim de reziduri care nu sunt uh, înregistrate, sunt tratate separat, dar sunt tratate de bine de rău. Nu subminează aceste produse când ele sunt uh, importate în Europeană. Trebuie să respecte uh, acest nivel ca întotdeauna. Apoi mai există un alt um, subiect în această rezoluție pe care l-am menționat pe scurt. Este vorba despre apelul făcut la suspendarea oricărei decizii de aplicare a acestor măsuri până când Comisia va veni cu o nouă propunere. Uh, noi am înaintat o propunere pentru statele membre, astfel încât acestea să poată pe teritoriul lor să limiteze folosirea furajelor modificate genetic. Unii dintre cei de față aici au vorbit despre inovații pentru agricultură durabilă. Există o propunere care ar permite statelor membre să ia decizii uh, Însă, din păcate, aceste propuneri au fost respinse uh, în, în Parlament și așteptăm uh, cu mare nerăbdare să continuăm discuțiile din Parlament. Și mai mult decât atât, avem și o propunere referitoare la comitologie. Uh, ar trebui cumva să sporim nivelul de um, responsabilitate a statelor membre. Bun. Ne-am ascultat cu foarte mare grijă toate comentariile făcute și nu putem decât să subliniem că nu există niciun motiv de retragere a acestui proiect de decizie pentru lansarea pe piață acestui produs, pentru că el se întemeiază pe un aviz foarte cuprinzător din partea EFSA și, bineînțeles, am respectat toate procedurile și, în sfârșit, mi-am permis să, să subliniez, cum au spus unul dintre membrii, că dreptul de analiză din partea Parlamentului se mărginește punctual la necesitatea de a uh, redacta și de a interveni la nivelul puterilor de punere în aplicare. Deci e corect să ținem cont de comentarii, însă, mă rog, am făcut acest lucru cumva din proprie inițiativă pentru că mi se pare important să oferim toate explicațiile pe care le așteptați din partea noastră și sper că așa v-am mai uh, diluat din te, v-am mai atenuat din te. Mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumesc și eu. Mulțumim pentru intervenție, mulțumim uh, reprezentantei Comisiei pentru comentarii. Mâine are loc votarea pe marginea acestei obiecții și se votează și în plenară, dacă va uh, trece de votarea din iulie. Nu, în septembrie se va vota, nu poate, se poate vota în iulie. Mă iertați, scrie, nu scrie bine în note. Bun. Propun să trecem mai departe la următorul subiect de pe ordinea de zi. E vorba de un schimb de opinii cu comisia referitoare la protecția animalelor care sunt folosite în scopuri științifice. Uh, Anul acesta, directiva referitoare la protecția animalelor folosite în scopuri științifice urmează să fie revizuită, iar acest lucru prevede o serie de măsuri în vederea protecției animalelor folosite în scopuri științifice sau educaționale și acest schimb de opinii a fost solicitat de către grupul ECR și uh, am primit o scrisoare de la președintele Comisiei Agri care ne spunea că această Comisie Agri nu își propune să lanseze un raport din proprie inițiativă în legătură cu revizuirea directivei. Acesta este motivul pentru care astăzi e prevăzut un schimb de opinii pe acest subiect. Încercăm să fim uh, fruntași pe acest subiect, să facem un pionierat. Uh, o să încep prin a da, în primul rând, cuvântul lui domnul Chestruti Sardauskas din partea Comisiei Europene, directora DGM, la Direcția de Mediu a Comisiei, care se ocupă de economia circulară și de o creștere verde. Vă rog, domnule Zardauskas, să aveți cuvântul. Um, Mulțumesc, doamnă președinte. Ah, vă mulțumesc că ați promovat această întâlnire, că m-ați inclus în programul dumneavoastră. Am, am dorit să ne întâlnim chiar mai devreme, dar mai târziu e mai bine decât niciodată. Vă mulțumesc pentru invitația pentru astăzi. Voi prezenta acum uh, progresele noastre făcute uh, privind revizuirea directivei privind protecția animalelor folosite în, în scopuri științifice. După cum știți, Comisia trebuie să revizuiască directiva până pe 10 noiembrie anul acesta. Revizuirea trebuie să țină cont de uh, avansările metodelor care nu uh, implică folosirea animalelor și, în general, folosirea primatelor neumane și, pe cât posibil, să propunem modificări. Conform textului directivei, asta facem și vă voi informa ce facem și cum facem acest lucru. Înainte, uh, Aș dori să arăt că cadrul juridic pentru această revizuire nu este cel mai bine folosit și voi explica de ce. Deci trebuie să realizăm uh, această revizuire până în noiembrie anul acesta. Statele membre trebuie să transmită rapoarte privind aplicarea directivei în 2018, deci după evaluarea noastră. Pe baza rapoartelor de aplicare a statelor membre, Comisia va scrie un raport european de aplicare în 2019 și primul raport statistic la nivel european este prevăzut tot pentru 2019 doar. Deci, ținând cont de aceste aspecte, vă închipuiți că nu avem multe date concrete disponibile privind punerea în aplicare a directivei pentru a ne ajuta în exercițiul nostru de evaluare. Dar nu doar atât, ci Uh, exercițiul este complicat și mai mult de timpul necesar pentru o transpunere directivei în legislația națională. Statul uh, uh, cel mai lent în, aplic în adoptarea legislației naționale pentru a pune aplicare directiva doar în 2015 și știți că după ce există legislație națională, Comisia verifică dacă ea este corectă și completă că rezultatele acestor verificări, până acum 10 state membre au trebuit să-și adapte noua legislație națională și în momentul de față doar 4 state membre au făcut-o deja, celelalte 6 sunt în procesul de modificare a legislației lor. E foarte posibil ca și alte state membre să aibă nevoie de timp pentru schimbări. Acest lucru arată că sunt încă multe probleme cu transpunerea și punerea în aplicare corectă a prevederilor directivei. Având în vedere această situație, probabil veți fi de acord cu mine că nu va fi ușor să evaluăm dacă directiva își atinge obiectivele. Acum, în legătură cu procesul de evaluare. Am început încă din 2016 colectând contribuțiile actorilor interesați, toți utilizatorii de animale în uh, testarea în scopuri principice, inclusiv um, autoritățile naționale și organizațiile care asupra de bunăstare animalelor. Ne concentrăm pe impresiile preliminare privind principalele trei obiective ale directivei, adică să se creeze condiții echitabile pentru operatori, în al doilea rând, să se îmbunătățească semnificativ bunătarea, bunătarea animalelor deci se pune aplicare în uh, cel, c 3 R, în înlocuire, replace, reuse and refine. Uh, actorii interesați au fost invitați să comenteze prevederile directivei și să comenteze potrivile schimbări în urma noului cadru legislativ. Și trebuie să subliniez că impactul directivei variază mult de la un stat membru la altul și acest lucru este influențat și de modul în care cât de avansată era legislația în domeniu înainte de adoptarea și punerea în aplicare a directivei. Acum voi intra în detalii în legătură cu cele trei obiective. În ceea ce privește condițiile echitabile și armonizarea, Regulamentele uh, armonizează procesele, în timp ce directivele armonizează rezultatele. Deci statele membre au libertatea să pună în aplicare directiva în modalitatea cea mai potrivită infrastructurilor de, uh, operaționale. De aceea evaluăm uh, preocupările și practicile, dar având în vedere că datele factuale privind până în aplicare vor fi disponibile, disponibile doar la anul. În ceea ce privește bună, îmbunătățirea bunăstării animale, s-au făcut eforturi mari pentru a evolua, evalua progresele spre acest obiectiv, uh, ținând cont de noile elemente introduse de directivă, dar îmbunătățirea semnificativă a bunăstării animalelor care încă sunt folosite pentru cercetare și testare, este unul dintre principalele obiective ale directivei, alături de aplicarea sistematică a celor 3 R. Dincolo de evaluarea bunăstării animale, laboratorul eh, european de referință pentru alternative la testarea de anim pe animale evaluează progresele făcute în domeniul alternativelor și modul în care directiva funcționează pentru a accelera validarea și actualizarea abordărilor alternative. În ceea ce privește alternativele care pot folosi, înlocui primatele neumane, Comisia a cerut Comitetului Științific pentru Sănătate, Mediu și Valoarea Riscurilor să-și uh, actualizeze opinia privind nevoia folosirii primatelor uh, în testarea produselor și aparatelor și avizul acestui, comis, uh, acestui comitet a fost adoptat în luna mai și Vom ține cont de concluzii în raportul nostru de evaluare. Pentru a evalua alternativele uh, și a îmbunătăți uh, folosirea uh, acestor testări pe animale, Comisia a organizat o conferință privind testarea cu alte instrumente. Această conferință a făcut parte din acțiunea noastră pentru a răspunde la inițiativa cetățenilor să pună capăt vivisecțiilor. Evenimentul a reprezentat o platformă pentru dezbateri științifice de calitate și s-a concentrat mai ales pe abordări altele decât folosind animalele. Și pe site-ul nostru puteți uh, vedea concluziile acestei conferințe, cât de avansată este știința pentru a oferi alte instrumente care vor înlocui până la urmă animalele în cercetare și testare. În fine, Ciclul de consultări a fost finalizat printr-o reuniune privind uh, consultarea publică la sfârșitul lui martie. Orice parte interesată a putut participa și acolo am prezentat concluziile preliminare, am cerut comentarii și reacții pentru a ne asigura că raportul final al comisiei reprezintă corect punctul de vedere al diferiților actori interesați. După cum vedeți, S-au făcut eforte semnificative în cadrul procesului de evaluare, în ciuda momentului când are loc. Aproape o mie de institute care folosesc testarea pe animale ne-au uh, prezentat pozițiile lor și astfel am putut face evaluare care să aibă sens, chiar dacă ne lipsesc dovezile concrete în acest moment și Comisia dorește să se asigure că toate informațiile pe care le primim vor fi bine folosite și mulțumim pentru toate aceste, aceste contribuții. Suntem în curs de finalizare a evaluării și ne concentrăm, după cum am spus, pe dificultăți, dar sperăm să identificăm și câteva avantaje. Exemple de practici care putea fi diseminate mai larg în statele membre. Comisia va adopta raportul de evaluare la timp, înainte de 10 noiembrie, și va publica un document de lucru cu informații mai detaliate. Vom colabora cu plăcere în continuare cu Parlamentul European. Întotdeauna am putut conta pe atitudinea pozitivă și entuziasmul Parlamentului European pentru a ne sprijini eforturile în crearea și punerea aplicare de standarde înalte legate de bunăstarea animalelor în Uniunea Europeană și standardele din cadrul juridic al Uniunii Europene au oferit o nouă bază um, pentru, și uh, standarde pentru alte regiuni și țări. Mulțumesc! Mulțumim! Acum cuvântul deputații. Mai întâi doamna Gerling, ca inițiator acestei propuneri de discuție. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc Comisiei pentru prezență. Motivul pentru care am, pus, am dorit să pun acest punct pe ordinea de zi a fost pentru că este un subiect care nu este doar de competența acestei comisii, pentru că bunăstarea animalelor este de competența Comisiei pentru Agricultură. Dar Comisia Agri nu a dorit să facă un raport de inițiativă pe această temă. E păcat, pentru că eu cred că tocmai în acest domeniu de inițiativă sunt cele mai folositoare atunci când se face valoarea uh, legislației și putem folosi rapoartele inițiativă pentru a influența aceste dezbateri, să nu fie doar dorințe exprimate de noi în legătură cu lucruri care s-ar putea întâmpla la un moment dat. Înțeleg că Datele nu sunt disponibile, dar mulțumesc coordonatorilor pentru organizarea acestui schimb de opinie astăzi. Există câteva probleme în legătură cu care aș dori să elaborez. Majoritatea aspectelor au fost deja menționate și cei trei R, înlocuire, reducere și ra rafinare, sunt uh, sigură că se, sunt uh, deziderate ale Parlamentului, deci să se reducă, să se înlocuiască animalele în testare și toată lumea dorește să pună capăt cât de repede folosirea animalelor în experimente, cel puțin în comisie. Și, în calitate de membru al ECPO, unde am locuit-o pe doamna Dagmar roth perent am văzut că s-au făcut multe eforturi sub auspiciile Comisiei în acest sens și doresc să mulțumesc public pentru acest lucru, pentru că este o inițiativă bună și mă bucur că am putut să particip și la conferința care a fost menționată anul trecut și am discutat acolo de bunătățirile uh, care urmează să apară. Dar sunt câteva elemente pe care le-aș aborda în mod specific. Mai întâi, finanțarea. Conform articolului 48 din directivă, se spune că Comisia și statele membre trebuie să contribuie în dezvoltarea și validarea unor abordări alternative. Anumite proiecte de finanțare există, dar ele sunt destul de limitate în cadrul programului cadru 7, uh, 0,4% din bugetul total de 45,3 uh, miliarde de euro, nu e chiar mic, a fost invitat în, în, în, uh, investit în, în alternative la testarea pe animale și bugetele naționale ar trebui să completeze această sumă, dar e vorba de încă 0,4%. În cadrul Orizont 2020, aproximativ 4 milioane de euro au fost prevăzute, dar nu există finanțare specifică pentru alternative. Pentru a ajunge într-o societate în care nu mai există testare pe animale, trebuie să se ofere uh, investiții țintite și statele membre au un rol important de jucat, dar are și Uniunea Europeană un rol important de jucat, de exemplu prin finanțarea de la Orizont 2020. Astfel s-ar crea noi oportunități uh, și s-ar uh, consolida o abordare coordonată cu schimb de informații pentru a se găsi soluțiile alternative mult mai ușor. Deci aș dori să știu ce face Comisia pentru a asigura că se prevede suficientă finanțare pentru dezvoltarea de metode alternative. Mai avem și articolul 13, pe care aș dori să-l menționez specific. E vorba de alegerea metodelor. Acest articol spune că un test pe animale nu poate fi făcut dacă există o metodă alternativă recunoscută în legislația europeană. M-am oprit pentru că e gălăgie în sală. Deci acest articol spune că testele pe animale nu pot fi făcute dacă există metode alternative recunoscute în legislația europeană, dar în formularea actuală există un vid exploatat de unii care spun că acest articol per permite testarea pe animale când Um, organele de reglementare din afara Uniunii Europene nu prevede această alternativă. Deci, practic, să se lasă ușa deschisă pentru testarea pe animale în anumite domenii și se creează confuzie în legătură cu poziția europeană privind testarea pe animale. Deci ar fi ilegal să facă un experiment în Franța sau în Germania, dar același experiment ar putea fi făcut dacă produsul este vândut în afara Uniunii Europene și nu pe piața unică. Nu cred că aceasta este intenția dar cred că această evaluare ne va da oportunitatea să eliminăm acest gol. Și, în final, doresc să spun că cred că îmbunătățirea transparenței în general și Comisia știu că a făcut multe lucruri în, în acest scop, dar pentru a continui să sporim transparența și pentru a adopta standarde de noi mai rapid, rapid, pentru că atunci când se adoptă standarde la OCDE durează până între 3 și 5 ani să fie puse în aplicare în Uniunea Europeană, nu văd de ce um, trebuie să așteptăm atât de mult și aș dori să se, uh, ca procesul să fie accelerat. Mulțumesc, doamnă Gerling. Are cuvântul acum doamnă Grostet. Mulțumesc, doamnă președinte. Deci, avem o directivă. Comisia în toamnă trebuie să facă un raport de evaluare a acestei directive și ne întrebăm dacă directiva trebuie revizuită cred că un lucru bun că ne punem această întrebare. Reamintesc faptul că această directivă, în ciuda celor spuse de tractorii ei, oferă Uniunii Europene un cadru de reglementare, cel mai strict cadru din lume, care oferă protecție animalelor folosite în scopuri științifice și cu atât mai bine suntem cu toții de acord. În același timp, pentru că suntem în UE, directiva prevede valori etice obligatorii înainte să se facă teste pe animale și prevede, așa cum a spus și doamna Gerling, regula celor 3 R, deci să se reducă folosirea animalelor în experimente, să se rafineze, adică să se amelioreze uh, metodele de testare pentru ca animalele să sufere cât mai puțin și să înlocuiască, adică să, să nu se folosească animalele decât dacă nu există alte soluții. Directiva încurajează în același timp cercetarea științifică pentru a se găsi metode alternative la testarea pe animale, pentru că e important și suntem cu toții de acord cu asta, să existe un echilibru între bunăstarea animală și progresele științifice. Uniunea Europeană este lider mondial în domeniul cercetării biomedicale. Cred că nimeni în UE nu dorește să folosească animale în calitate de cobai. Știm cu toții că trebuie să încercăm să reușim cât mai devreme să, să evităm aceste tipuri de testare. Există metode alternative care încep să fie descoperite și sper, doresc ca Uniunea Europeană să sprijine IMM-urile și startup-urile în acest domeniu care uh, oferă, de exemplu, teste în silico, care sunt alternative la teste pe animale. Chiar în circumscripția mea am văzut progresele făcute în acest domeniu. Este extraordinar. Aceste teste nu locuiesc în, în toate cazurile și imediat testele pe animale, dar uh, aceste metode vor permite suprimarea cât mai multor teste pe animale și reducerea folosirii animalelor pentru aceste teste. Deci, spun Comisiei Europene, faceți toate eforturile de cercetare posibilă pentru a promova aceste soluții alternative, pentru că putem avansa rapid în acest domeniu. În situația actuală a cunoștințelor științifice, nu mi se pare realist și mi se pare chiar periculos să se prevadă interzicerea totală a acestor teste, pentru că știm foarte bine că în anumite domenii, mai ales când vine vorba de cercetarea privind bolile neurodegenerative sau bolile rare, din păcate încă trebuie să folosim aceste teste pe animale. Și cred că revizuirea directivei pentru a fixa o dată, un, un calendar fix pentru dispoziția testelor pe animale, mi se pare o utopie și deloc, uh, o situație deloc adaptată realității. Deci aș propune să respectăm calendarul din directivă. Comisia ne-a explicat de altfel dificultățile pe care le are legate de transpunere. Multe state, unele state membre au uh, întârziat în a transpune bine directiva, deci a, mă, haideți întâi să așteptăm să se aplice directiva corect Vom avea în toamnă un raport, foarte bine, și trebuie să facem o evaluare completă a punerii în aplicări și alegvării la obiectivele fixate în 2019. Și până atunci trebuie să ne asigurăm de bună aplicare și respectarea scrupuloasă regulii celor 3R. Eu când mă gândesc la animale, voi spune, da, într-adevăr, trebuie să punem capăt testelor pe animale, dar e, nu este realist așa ceva. Deci haideți să reducem la maxim, să sprijinim cercetarea pentru a găsi soluții alternative, haideți să câștigăm timp, dar haideți să ne asigurăm în primul rând că directiva va fi bine aplicată și apoi facem evaluări regulate și în momentul în care vom putea să luăm decizii diferite, le vom lua, dar deocamdată nu e deloc realist. Thank you very much, uh, Madame uh, Mulțumim, doamnă Rostet. Acum are cuvântul doamna Donanu. Mulțumesc, doamnă președinte. În luna ianuarie, o asociație de apărare a animalelor publica un filmuleț filmat în de unui spital din Paris. Erau mai mulți în cuști utilizate pentru experiențe pe creier, pentru a utiliza maladiile Alzheimer și Parkinson. Acest film a dus la relansarea dezbaterii. Sunt oare asemenea experimente utile? cercetătorul care a fost întrebat explica că multele erau îndopate și intoxicate cu uh, tot felul de substanțe chimice. Se pare că multele stau în cuști timp de ani de zile, niciodată nu văd lumina zilei, uh, sunt uh, bolnave din cauza acestor tratamente, chiar li se fac implanturi pe creier. Fapt este că numeroase spitale au asemenea laboratoare în subsoluri cu rozătoare, câini sau pisici. Ori articolul 58 al directivei 2010-63 uh, stipulează faptul că Comisia, în revizuirea sa prevăzută înainte lui 10 noiembrie 2017, trebuie să țină cont de progresele uh, înfăptuite în uh, dezvoltarea unor metode alternative care nu aplică utilizarea animalelor, mai ales primate. Întrebarea mea este următoarea. Oare dispune Comisia de Informații în legătură cu numărul de spitale și de laboratoare din Europa care încă astăzi mai practică experimente pe primate, desigur, non-umane? Dispune Comisia de Studii sau informații obiective în ce privește necesitatea de a practica aceste experimente specific asupra unor primate non-umane? Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you. Anyone else? Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Domnule Thank you, Madam Chair. I thought I read. Mulțumesc, doamna președinte. Nu știu dacă am mai vorbit despre asta, dar oricum mulțumim Comisiei um, pentru că a făcut această introducere. Poate o întrebare, ca să fim uh, foarte clar, știm, uh, știm exact care sunt dificultățile, ordinea, ierarhia lucrurilor care se vor întâmpla, însă Vă rugăm să clarificați lucrurile, că dacă citești directiva, e singura, uh, uh, singurul studiu real menționat în directivă. Deci, dacă în acest an nu utilizăm uh, unele din aceste momente, vă asigurați că va mai fi o revizuire care se va produce în curând, pentru că e foarte important de spus. Cred că ați făcut aluzie la asta, dar nu sunt clare lucrurile. Poate, de exemplu, în 2019 ce se face o revizuire. că e foarte important. Am câteva întrebări. Mai întâi, Doamna Gerling, în legătură cu articolul 13, eh, dumneavoastră ați menționat acele lacune. Da, aș dori să am un răspuns clar. Nu e nevoie de niciun fel de reacție din partea statelor membre sau așa ceva. Deja putem vedea că există o lacună la articolul 13. Pentru că Uh, se, sunt țări europene care se utilizează anumite din metode pentru uh, ob, uh, scopuri aflate în afara UE și e important să uh, eliminăm uh, imediat acel, acea lacună de la articolul 13. Ne reamintiți că uh, ne, ne asigurați că încă în acest an se va face, apoi în legătură cu primatele. Sunt câteva recomandări în uh, raportul SHIR care din acele recomandări vor fi incluse cele referitoare la primatele non-umane, care vor fi incluse în revizuire. E important pentru că în legătură cu primate există, primatele există multe îngrijorări. Și încă un lucru, dar foarte important, uh, Oare se înregistrează o reducere a experimentelor pe animale și testărilor pe animale în acest moment? Deci ideea finală este să reducem uh, numărul de animale care uh, sunt supuse la aceste teste. Știm care sunt cifrele, 2014. Nu sunt uh, cifre oficiale, dar dacă combinăm toate elementele pe care le avem, se pare că sporește numărul de animale testate decât sporește față de 2011, deci cifrele cresc de fapt. Dacă asta va fi concluzia, atunci e clar că trebuie să facem ceva. Noi dorim să scadă numărul de animale, nu? Nu dorim să crească și dorim să ne asigurăm că așa va și fi. Deci aveți probe că acest număr scade, că nu văd încă aceste probe și dacă nu, atunci ce veți propune pentru a ne asigura că numărul de animale testate scade în Europa? E o întrebare uh, foarte importantă și încă ceva în legătură cu punerea în aplicare de alternative. Noi considerăm că uneori Europa acționează foarte încet, pentru că întotdeauna uh, așteaptă acceptul din partea OCDE, deci poate există alternative care sunt acceptate deja Nu, dar totdeauna acceptăm uh, să dea OCDE undă verde, câteodată e nevoie de ani de zile înainte de a face ceva în Europeană. Chiar vorbim de un termen de șapte ani uh, ca să fie acceptat o perioadă alternativă în Europeană. Nu, trebuie să accelerăm lucrurile ce intenționează să facă Comisia? Dacă există metode alternative, să accelerăm punerea în aplicare, să facă ceva Comisia. Mulțumesc! Thank you very much. Anyone else? Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu. Domnul Sadauska, din partea Comisiei. Vă rog, aveți din nou cuvântul. Thank you very much uh, for the questions. Mulțumesc, mulțumesc pentru întrebări. Aș începe cu cele referitoare la uh, finanțare. Într-adevăr, uh, în timp de ani de zile am uh, finanțat metode alternative, chiar din cel de-a șaselea program cadru pentru cercetare am început finanțarea și tocmai datorită caracterului cerc cercetărilor e nevoie de timp și rezultatele, de exemplu, în ce privește sensibilitatea pielii, rezultatele se văd de-abia acum. Într-adevăr, dacă o cercetare se desfășoară mai meticulos, ă, asta nu înseamnă că nu vin rezultatele. Deci, de-a lungul anilor, am susținut activ cercetările. În ultimii 10 ani, finanțarea noastră pentru cercetarea în metode alternative a rămas stabilă și importantă. Media e de mai mult de 35 de milioane pe an pentru noi proiecte de cercetare și uh, facem acest lucru în parteneriat cu industria care la rândul său a investit, de exemplu, în cosmetice sau investit 115 milioane de euro în uh, programul cadru 7, de asemenea am uh, făcut investiții similare, sume similare în ce privește toxic, caracterul toxic al biomaterialelor, nanomaterialelor, uh, medicamente, toxine. La fel, uh, programul Orizont 2020 vorbim de finanțarea 15 proiecte. La fel, pentru proiecte in vitro și in silico. Bani există așadar, sunt uh, disponibile, și pe, disponibile sumele acestea și pentru IMM-uri și IMM-urile pot avea acces uh, la orice parte a celor programe. Așadar, utilizăm toate uh, oportunitățile avute pentru a ajuta cercetările alternative. De asemenea, susținem financiar laboratorul de referință a Uniunii Europene pentru alternative la testarea pe animale, care uh, e un fel de nod, uh, de centru al uh, tuturor laboratoarelor din Uniunea Europeană și e vorba de 8 milioane de euro pe an în ultima vreme. În 2017 vorbim de buget de 6,5 Vom vedea lucrările pentru la anul, însă probabil că va rămâne suma la cea înălțime. Cât despre finanțarea din partea statelor, statelor membre, bun, ele nu trebuie să ne raporteze, deci nu știm exact cum e situația, însă din cele ce se întâmplă în diferite laboratoare și centre, de exemplu, o coordonare, o, uh, o, niște laboratoare coordonate de EGVAM, e clar că se fac investiții și din partea statelor membre. Da, e, e vorba de sume însemnate. De în ce privește articolul 13, nu cred că există acolo vreo lacună. Dacă sunt practici ilegale, atunci e nevoie de probe. Dar cred că e clar că nu se pot face testări pe animale pentru export. dacă se recunoaște metoda de testare în care nu se face pe animale. Și dacă uh, lucrurile nu se întâmplă așa, atunci avem o problemă cu punerea în aplicare, dar trebuie să existe probe. Pentru moment eu nu văd niciun fel de lacună dacă e vreo problemă, atunci e doar la nivelul punerii în aplicare și a respectării. În ce privește încetineala procedurilor, într-adevăr, e nevoie de timp pentru a adapta legislația și e nevoie de timp până când metodele OCDE sunt uh, incluse formal în legislația europeană. Asta se face prin comitologie, da, toate astea consumă timp, dar e important totuși că, de exemplu, Agenția pentru Toate Chimice, tocmai uh, acum o oră a vorbit aici directorul executiv al acestei agenții, deci această agenție deja acceptă alternative pentru regulamentul RIC și biocide și Imediat ce sunt acceptate aceste metode la nivelul OCDE, sunt acceptate și de, de către această agenție. Deci se pot utiliza aceste uh, metode acceptate de OCDE. Așadar, agențiile pot fi active în acest sens. Cât despre cifre, despre eh, numărul de animale și operatori care utilizează teste pe primate non-umane, nu dispunem de eh, aceste cifre, însă eh, raportul de punere, cu raportul de, de punere în aplicare pentru 2018 vom primi aceste cifre în ce privește inspecțiile care includ primate non-umane, din informații semnale pe care le avem, cred că putem spune că utilizarea acestor primate uh, e în, în scădere, însă, după cum spuneam, e nevoie de probe și vom dispune de acestea după ce primim raportul despre care vorbeam și datele statistice respective. Cât despre directivă și revizuirea acesteia, nu e neapărat nevoie de o a doua revizuire ca atare, însă Comisia a inclus această directivă pe o listă de legi care vor trece prin exercițiul de refit. Așadar, Comisia va acționa cu diligență și va trebui să ne bazăm pe probe clare, date provenite din partea statelor membre și din partea uh, statisticii și le vom primi în, la anul, în momentul în care vom avea datele, în momentul când vom avea probele, vom acționa, dar până atunci ne-am bazat doar pe presupuneri. Or, pentru moment, prioritatea noastră este să ne asigurăm că există cerințe obligatorii și stricte uh, și cred că ace- această directivă e cea mai severă și cea mai strictă uh, la nivel global, spun, e uh, important să o punem în aplicare. E, uh, sunt cerințe foarte stricte pe care trebuie să le, să le respecte fiecare om de știință, fiecare manager de proiect, fiecare stat membru și dacă această directivă este pusă în aplicare așa cum se cuvine, atunci numerele e clar că vor scădea și vor scădea uh, spectaculos. De fapt, după cum spuneam, am examinat tot ce ține de transpunerea acestei directive în statele membre. Am fost chiar foarte, foarte sever, am acționat cu mare diligență, am început o serie de anchete în statele membre. E vorba de 25 de state membre din 28. Am avut probleme și, într-adevăr, un număr dintre ele deja și-au modificat legislația, altele sunt pe cale de a o face, sunt unele state membre în care mai avem semne de întrebare, există un stat membru în legătură cu care vom începe procedura de încălcare. Așadar, faptul că noi am fost foarte severi se și vede, cel puțin la nivelul statelor membre. Cred că am cam răspuns la toate întrebările. Mulțumesc pentru atenție. thank you very much. Uh, Bun, președinte, mulțumesc. Uh, domnule Sadauskas pentru acest schimb de opinii. Mulțumim colegilor de asemenea și cu asta am încheiat uh, lucrurile noastre pentru ziua de azi și ne reîntâlnim mâine dimineață la ora 9. Și uh, vă urez succes dacă participați la triloguri în continuare. Seară bună, da, mai ales la doamna Gerling, mă uit. Așadar, succes și